Okay. Okay, if you could... Uh, Bună dimineața, vă rugăm să luați loc. I'm going to have to, you know, we're going to have to be corate in order to do some of our business. trebuie să ne coordonăm ca să uh, reușim să trecem prin toată ordinea de zi. Încep cu anunțurile, comunicările președintelui. Tocmai am uh, urat bun venit uh, noilor noștri membri din Croația ieri, la sfârșitul dialogului monetar, când au venit aici la comisia noastră. Ca urmare a sosirii celor doi noi membri, secretariatul a trimis uh, comisiei un profil lingvistic adus la zi. Asta la adresa administrației. Am făcut deja o comunicare și vă rog să notați că există și un cod de conduită pentru multilingvism care guvernează regulile privitoare la interpretare și traducere în Parlamentul European. Una din cerințe este să se mențină Mm. adusă la zi pe durata legislatorii un uh, o, profil lingvistic al comisiei bazat pe nevoile reale ale membrilor comisiei. Uh, este misiunea secretariatului și acest profil uh, ține cont și de membri plini și de mm, supleanți. e vorba de 20 de cabine de interpretare, dar și de mai puține. Uh, este o politică de rotație, se folosesc mai multe săli pentru reuniunile noastre și câteodată din această cauză câteva limbi nu sunt la dispoziția membrilor, dar este o constrângere pur fizică. Îmi cer scuze și vă rog să dați dovadă de înțelegere. Pur și simplu sunt unele săli cu prea puține cabine, așa încât nu putem avea la dispoziție întotdeauna toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Încercăm să facem tot ce putem, uh, să respectăm profilul lingvistic, amendamentele bugetare și extinderea pentru uh, termenul de punere amendamentelor pentru aviz după adoptarea proiectului de buget 2014 de către Comisie, program special pentru amendamente bugetare va fi deschis în curând. În acest context trebuie subliniat că dumneavoastră cu amendamentele trebuie să țineți cont de liniile bugetare și nu de diferență care apoi este calculată automat de sistem este foarte important, deoarece poziția Consiliului încă nu ne-a fost pusă la dispoziție, nu ne fusese pusă până în 5 iulie. Termenul este același ca și pentru amendamentele la aviz, deci 18 iulie. Deci dacă aveți întrebări pe această temă, puteți uh, să vă adresați secretariatului. Consultarea ECON în legătură cu consolidarea coerenței pentru serviciile financiare ale UE și legislația în domeniu a avut loc în iunie 2013 s-a încheiat, am mm, primit 86 de răspunsuri care se află pe site. Noi vrem să mulțumim tuturor celor care au răspuns. Răspunsurile sunt acum analizate, astfel încât să dăm urmare um, chestiunilor ridicate. Uh, dialogul MIFID a fost primul dialog pe 4 iulie în legătură cu structura piețelor și guvernanța corporatistă a fost discutate și un program extins de alte trialoguri a fost uh, convenit cu activități tehnice peste vară. Următorul trialog va avea loc pe 4 septembrie. Okay. Oh. Bun. Iată, se pare că avem mai multe puncte. Șapte. E vorba de reconsultările comisiei. În primul rând, în legătură cu cadrul statistic și uh, regulamentul, regula 70 a regulilor de procedură. E vorba de un raport care a fost preluat de colegul Goc și a fost început de doamna Măcati. Pe 23 iunie am ajuns la un compromis, am terminat cu procedura înscrisă în legătură cu Um, acest cadru de reglementare în cadrul președinției irlandeze. Deci, în legătură cu regula 70, aș vrea să vă consult. Dorește cineva să facă vreun comentariu în legătură cu această comunicare? Nu, toată lumea e mulțumită cu rezultatul. N-am obținut tot ce am vrut, dar totuși am făcut progrese. Dacă cineva are ceva de obiectat, Uh, se va ține cont de aceste obiecțiuni pentru votul la plenară în octombrie. Apoi, consultarea Comisiei privitoare la abuzurile și manipularea pieței. Am ajuns la un rezultat satisfăcător după trialoguri. Alin McCarthy a fost raportoare. Dau cuvântul pe scurt. Da, Cati, nu vreau să spun foarte multe. Mulțumesc raportorilor din umbră. Au făcut o treabă foarte bună pe acest dosar. Au uh, avut de-a face cu un dosar complex, complicat. Mulțumesc și lui Sharon că a participat la negocieri. Și mulțumesc personalului care ne-a fost de mare ajutor, personalul grupului, secretariatului, toți cei din Parlament și de la Comisie care a avut o atitudine foarte constructivă și ne-a permis să ajungem la un acord. Deci vă mulțumesc din nou. Thank you very much, Arlene. And... Mulțumesc, Arlene, pentru eficiență, în modul în care ai uh, condus negocierile. Deci, în mod formal, pot consulta din nou Comisia în legătură cu ceea ce facem la plenară pe baza rezultatului de la trialog. Dacă cineva are ceva de obiectat, nu înseamnă că vom continua la plenară. Avem mare quorum, sunt 26 de uh, oameni în sală, haideți să numărăm. Okay. Okay. I think I think we may have to have. Well, we may we may we may need cards, but we. Da, probabil că avem nevoie de cartele. Vom vedea. Să ne punem de acord dacă deschidem sau nu negocierile uh, pentru trialog. Trebuie să supun la vot decizia de a deschide negocierile cu Consiliul pe baza textului adoptat în plenară săptămâna trecută. A fost distribuit textul de către membrii secretariatului și cu echipa obișnuită, președintele, raportorii și raportorii din umbră. Decizia e bazată pe regula 72 și trebuie adoptată de către o majoritate de membri ai ECON. După cum am anunțat ieri, acum suntem 50, uh, că s-au adăugat colegii din Croația. Așadar, trebuie să avem acum un quorum de 26 de membri care să voteze pentru. E un vot uh, conform noilor reguli. Deci uh, ar trebui să votăm. Vă rog, vă rog, vreau să văd toți cei care sunt în favoarea mandatului. Se opune cineva? Țineri? Deci 29 pentru. Ba chiar 30. Și niciun vot împotrivă. Mulțumesc. Așadar vor începe negocierile. This is all too complicated. We now go to uh, E foarte complicat. Trecem acum la uh, punctul numărul 17, care este propriul meu aviz privitor la măsurile luate în urma delegării competențelor legislative și a controlului de către statele membre ale exercitării competențelor de executare de către Comisie. Practic am făcut sugestii bazate pe experiența pe care am avut-o la comisia noastră când ne-am ocupat de chestiunile în cauză. Vă rog să faceți liniște, că e greu pentru mine să vorbesc în aceste condiții. Voi continua când se face liniște. I can hear myself. Okay. Um, the first was to point out... Bun. În primul rând aș dori să spun că în domeniul regulamentelor pentru serviciile financiare avem formatul în plus pentru standardele tehnice de reglementare și de asemenea am uh, dorit uh, aceste tehnici, standarde și nu acte delegate de câte ori ar fi posibil. Asta am convenit uh, când am făcut Omnibus 1 și credem că așa e corect ne dorim să ne asigurăm că pentru orice act delegat și Comisia va ține cont de uh, sfaturile oricărei autorități europene de supraveghere și scopul oricărei delegații în textul de nivel 1 trebuie clarificat, mai ales când este vorba de alegeri politice. Experiența noastră cu, uh, din trecut este că, practic, a trebuit să facem alegeri dificile uh, sub forma actelor delegate și nu am dat uh, linii directoare politice suficiente. Deci apoi tot uh, noi atunci când facem textul de nivel 1 trebuie să facem asta, atunci când avem preferințe politice trebuie să ne asigurăm că acestea figurează în text. E un lucru care ar trebui făcut ca rutină, o activitate rutină. O altă problemă în care ne-am confruntat e uh, calendarul. Adesea când vine ceva de la comisie, nu ne ocupăm de acest document ă, până la votul final pe cât de rapid ă, și-ar dori comisia sau ambițiile acestea. Avem o viziune clară a calendarului pentru actele delegate și standardele tehnice de reglementare, STR. Deci ar trebui să planificăm dinainte. De exemplu, acum, iată, uh, potențial avem uh, de făcut multe în până în iunie, dar nu va fi nimeni. De exemplu, CRD4. Știm că vin alegerile, e ceva de care mă voi lega ulterior, dar trebuie să rezolvăm și asta, să găsim o cale. De asemenea, să ne asigurăm că avem o deplină transparență și consultarea actorilor implicați în toate cele ce au de face cu aceste chestiuni și la sfârșitul sugestiilor mele am făcut și un comentariu în legătură cu grupul părților interesate ca să ne asigurăm că atunci când ei sunt numiți Uh, și când este făcut calendarul să fie alocat destul timp pentru că toate părțile să fie de față. Nu neapărat are de face direct asta cu actele delegate, dar sigur că dacă e un aviz uh, referitor la acestea, e important să ținem cont și de acest aviz. De asemenea, am uh, făcut comentarii în legătură cu interpretarea Comisiei a acordului cadru care îngreunează situația Parlamentului și a experților acestuia, mm, pentru că există multe întâlniri ale grupurilor de experți și experții noștri cu greu pot participa. În teorie, ei cer ca noi să scriem o scrisoare pentru a cere participarea la fiecare ședință, dar e o procedură imposibilă. Avem un, un acord ad hoc pentru moment, că noi cerem dosar cu dosar, însă interpretarea comisiei acestui acord este nefericită. Și situația altor comisii este încă și mai grea. E greu să obții egalitate cu statele membre. Câteodată ei pretind că discută altceva, alte lucruri la care noi nu putem participa. Însă, de fapt, discută tema actelor delegate și noi avem dreptul să participăm la această discuție. În uh, regulamentul recent adoptat privind cerințele de capital uh, am uh, revizuit timpul alocat standardelor tehnice de reglementare. Când am făcut Omnibus 1, am făcut o lună plus o lună. Însă, de fapt, nu ne-am gândit la caracterul foarte complex și la volumul mare de muncă cu care urma să ne confruntăm, mai ales cu noile legi foarte complexe. Deci am, acum am făcut 1 plus 1 plus 1. Probabil vom utiliza cea de-a treia lună doar atunci când uh, munca noastră e foarte complexă și avem un volum foarte mare de muncă. Este și problema cu calendarul plenare, pentru că dacă vom respinge ceva, atunci cred că din nou experiența ne arată că avem nevoie de un timp suficient uh, între voturile din comisie și plenară pentru a explica tuturor ce se întâmplă. Pentru că s-a creat panică cu derivativele atunci când am avut, într-adevăr, preocupări legitime, însă ONG-urile au crezut că facem după cum ne spune lobby, vreun lobby, ceea ce sigur că nu era adevărat. Deci dacă ne aflăm într-o situație de potențială respingere, avem nevoie de timp sau să, pentru a explica sau pentru a negocia o soluție. Sigur, asta am și reușit, dar a fost foarte complicat să facem așa ceva doar în două zile. Deci aș recomanda soluția 1 plus 1 plus 1 ca regulă standard. M-am ocupat și cu problema pauzei de vară și alegerilor. Trebuie să ne asigurăm că nu este consumat tot timpul pe care îl avem la dispoziție și Comisia să fie atentă la asta uh, cu anticipație. Trebuie să ținem cont de asta dacă e să întocmim calendarul așa cum se cuvine. Cam asta ar fi. Bun, mai sunt câteva puncte acolo, dar uh, sunt ușor de înțeles. Dacă aveți vreo nelămurire, sau dacă propria noastră experiență vă îndeamnă să faceți o observație, sigur că puteți să faceți amendamente, vă stau la dispoziție. Nu știu dacă este vreun raportor din umbră aici. Werner. Tu ești raportor de umbră de la PP. Ai vreun comentariu?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 Eu v-am prezentat uh, documentul pe care l-am întocmit eu, documentul va merge la juri, deci în lumina experienței noastre cu standardele tehnice de reglementare. Nu, cred că asta e nu, mai, mai bine spune cine dorește să ia cuvântul. Kay și Peter. Bine, Kay. We have volunteers to speak. Okay. Okay. Thank you. Um... Mulțumesc. Referitor la avizul pe care l-ați redactat, suntem de acord cu majoritatea mm, textului. Am doar câteva adăugiri, nu vreau să elimine nimic. În ceea ce privește mm, termenele privind consultarea cu părțile implicate. Da, valorile juridice fac parte din pachet, deci suntem de acord cu asta. Ce adăugire am? E vorba de fluxul de informații către Parlament. În raport vorbiți despre informarea raportorului și președintelui. Ar fi important ca și raportorul din umbră să fie informați. Mai ales pentru că orice va rezulta în urma acestui proces trebuie cunoscut și de raportorii din umbră, pentru că avem nevoie de o majoritate absolută în plen și e important ca toate grupurile politice să fie implicate de la bun început în acest proces. Deci ar fi mult mai ușor dacă informațiile ar fi transmise și raportorul de umbră. E vorba de dosarele esențiale. Termenele sunt uh, scurte, ceea ce e util și aș vrea de asemenea să vă împărtășesc din experiența mea recentă. Cu ESMA am uh, discutat uh, pentru ca ei să înțeleagă toate problemele pe care le are Parlamentul înainte de a explica asta în fața opiniei publice. Deci e foarte bine să ne întâlnim să vorbim înainte de a stabili totul pe hârtie. E tot ce aveam de spus. Peter, după care Sven. Așa e. E vorba de contracții democratice aici, e drept. Un text la nivelul 1 poate fi respins deoarece nu a fost discutat cum trebuie, poate să o ia pe o cale pe care noi nu ne-o dorim. Deci e important să înțelegem ce se întâmplă. Asta ar trebui să fie foarte clar stabilit cu autoritățile europene de supraveghere. Referitor la acestea, trebuie să facem ceva și pentru Comitetul Comun. Știu că și Sven se va referi la asta, însă pe noi chiar ne interesează asta. Comitetul Comun, când va fi înființat, ar trebui să funcționeze cum trebuie și să um, le arate autorităților europene de supraveghere cum să funcționeze așa cum trebuie. În rest, sunt de acord cu ce s-a spus. În ceea ce privește solvabilitate 2, vom veni cu măsuri de punere în aplicare, Sven. Mulțumesc, Sharon, pentru raport. Suntem de acord pe deplin cu el referitor la autoritățile europene de supraveghere. Ar trebui să vedem care este și componența grupurilor uh, părților interesate. Și ar trebui să le atragem atenția când e cazul că trebuie respectate regulamentele. Oricum, noi ne vom bizui mult pe propriile noastre proceduri. Care e problema? Mă aveam multe acte delegate. Însă grupurile mici, măcar cel puțin, nu au suficiente resurse umane pentru a se ocupa de toate detaliile și care vor fi urmările. Mai trebuie să colaborăm mult cu actori din exterior. Fără aceștia nu putem uh, evalua conținutul acestor măsuri. Prin urmare, ne întrebăm ce se va întâmpla și cu secretariatul, unde resursele sunt clar limitate. Deci cum vom putea face toate acestea? Și acum, când ven, avem lucruri care vin de la grupurile de experți sau legislație de nivelul 2, noi nu avem cum să facem o judecată de valoare, ne uităm așa doar la conținut, însă secretariatul știm că nu e un organ politic, cel puțin nu teoretic. Deci de aceea, asta era și o glumă, zic eu, minunată. Prin urmare, cum putem într-adevăr să judecăm toate aceste chestiuni? Ne așteaptă foarte multe și nu e vorba aici de procedura legislativă obișnuită. Știți, când e procedura obișnuită, avem multe cerințe de modificări. Când nu e cea obișnuită, nu există atâtea cereri de modificare. Deci, în prima parte a procedurii, na, na, noi cumva ne așteptăm ca agențiile să facă totul uh, perfect, însă e imposibil. Oricum, să urmărim ce fac ei de fapt. De aceea e nevoie de o procedură internă mult mai bună, deci pentru a ne putea face munca. Mai dorește cineva să intervină? Uh, obviously I, welcome that there be uh, extras. Uh, i agree with kay that. sunt de acord cu kay. toți raportorii ar trebui să fie informați într-o oarecare măsură măcar. Cel puțin când cerem scrisoare oficiale. nu știu cât de mult pot fi distribuite acele informații, însă ar fi mai ușor dacă le-ar trimite din start tuturor. E mai bine ca scrisorile să fie trimise atât uh, raportorului cât și președintelui. Însă, pe de altă parte, dacă vin la președinte, eu le pot distribui tuturor. Dacă aveți amendamente, eu voi ține cont de ele. De asemenea, aveți dreptate legătură cu, schimb, cu schimburile. Poate și eu voi face un amendament în această privință. Și, Peter, cred că ar fi bine să spunem ceva despre chestiunile orizontale și Comitetul Comun. Tu ai cea mai mare experiență în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare, deci poate că ar trebui să verificăm că uh, și acest aspect e bine abordat în text. Sven, grupurile părților interesate. Punctul 9 vine tocmai pentru asta, în textul limitat pe care îl avem oricum. Vrem mai multe comentarii în legătură cu grup, aceste grupuri. Și trebuie să facem legătură cu ideea de acte delegate, deoarece acestea pot influența actele delegate. Cred de asemenea că procedura legislativă obișnuită ne va atrage întotdeauna atenția. Acolo se face principala legislație și standardele tehnice de reglementare și actele delegate nu ar trebui să uh, ducă la crearea de politici substanțiale. Deci de aceea e important să avem acești indicatori în timpul procedurii legislative obișnuite. Însă un alt lucru care lipsea în acest mandat din cauza presiunii la care am fost supuși e un timp în comisie pentru a discuta despre follow-up. Noi încercăm să băgăm totul pe ordinea de zi și sperăm totuși ca în următorul mandat, când uh, vom trece în următoarea fază a legislației financiare, vom avea mult mai mult timp pentru supraveghere, pentru a urmări ce s-a întâmplat și asta să o facem de asemenea în public, nu doar între noi. Am făcut asta la MIFID 1 de altfel. Și asta ar trebui să fie ambiția noastră tot timpul. Și sperăm de asemenea că nu vom uh, placa sub presiunea unor uh, următoarelor 50 de proiecte legislative. Și eu mă voi gândi la niște amendamente pe lângă cele pe care le aveți dumneavoastră. Dacă vreți să-mi trimiteți o notiță informativă în loc de amendamente, în regulă vom face oricum tot ce putem. Termenul pentru amendamente, 5 septembrie la prânz, și vom vorbi despre ele pe 23 sau 24 septembrie. Votul va fi pe 30 septembrie, iar în plen. Um, după aceea, raportul va merge la Comisia de Fond. Deci noi le vom spune ce modificări am efectuat. Vă mulțumesc și acum putem trece la următorul punct, adică 10. Cadrul de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare. E raport din proprie inițiativă. Raportul ne va fi prezentat de Case Wilburn, raportare. Madam Chair, um, and I fully understand that not everybody... Mulțumesc, doamnă președinte. Bun, înțeleg că nu toată lumea este așa de interesată în acest subiect. Este foarte tehnic. Și sigur că mediul uh, infrastructurii, prietenilor, este foarte specializat, dar tocmai din cauza acestei naturi, infrastructura de piață nebancară critică, prin însă definiția sa, e critică. Deci, se pare că e bine să uh, facem uh, planificarea rezoluției înaintea oricărei evitare posibile crize. Deci, problema principală pe care avem aici la deschiderea acestui raport e mm, tocmai faptul că această infrastructură de piață nebancară reprezintă o sferă foarte largă. Mm, să vedem care sunt punctele critice cu, cu cadrul venind de la Comisie aici. Eu mă concentrez pe ceea ce numesc uh, infrastructura critică, mai ales uh, părțile clare, instituțiile de compensare care stau între um, tranzacțiile bilaterale sau respect, participanții de pe piață și apoi depozitarii centrali de valori mobiliare, așa numiți CSD, care permit uh, să se, să se întâmple soluționarea și compensarea unei tranzacții. Deci, contrapărțile centrale și depozitare centrale de valori mobiliare sunt puncte critice. Sunt, sunt multe alte puncte care trebuie luate în considerare, cum ar fi asigurarea, managerii, sistemele de plăți, uh, Bun, lista poate continua, este exhaustivă, mulți oameni au făcut lobby ca să extind sfera raportului, dar raportul meu, așa cum este acum, ă, cred că e, pentru că este foarte important timpul, ne-am concentrat pe ce, pe ce, adică contrapartea centrală și CSD, depozitare central de valori mobiliare. Deci avem nevoie de această infrastructură. Eu cred că atunci când este o criză Uh, general a pieței sau o companie, a unei companii, ei trebuie să poată continua să funcționeze. Nu e ca la o bancă unde poate da faliment banca fără a afecta întreaga piață, dar infrastructura critică, prin însăși definiția sa, are un impact dincolo de propriile sale operații. Și apoi uh, ce pe, uh, s-a făcut o activitate foarte importantă pentru de, prin consultarea CPSS-IOSCO. Deci este foarte important să continuăm munca aceasta în, într-un cadru european. Asta deja s-a întreprins de către femei care au făcut inspecții pentru fiecare țară uh, și le continuă mm, și face o evaluare a planurilor generale de la țară la țară ca să se asigure că uh, există planuri Uh, de rezervă pentru a continua uh, funcționarea acestei infrastructuri critice. Uh, apoi, mm, pentru bănci, ceea ce s-a făcut la Comisia noastră pentru rezoluție și apoi a trecut prin trialoguri, noi ne-am concentrat asupra modului cum poate fi îngăduit unei bănci să dea faliment dacă nu mai este viabilă. Dar aceste infrastructuri nu pot da faliment dar uh, trebuie să existe autoritate de rezoluție în fiecare piață pentru a facilita uh, fun- continuarea funcționării și trebuie să ne asigurăm că avem un cadru juridic existent în toate statele membre pentru ca funcționalitatea să continue dincolo de regimul normal de insolvență. Deci există probleme specifice pe care trebuie să le rezolvăm pentru aceste funcții specifice. De ce e ceva urgent? De ce avem nevoie de acest regulament? Uh, consider că e foarte important să sugerăm că procesele de soluționare și de compensare au fost uh, întotdeauna uh, cenușăresele pe aceste piețe, dar chiar și un CSD mic pe uh, piața sa internă este, are natură sistemică. Deci trebuie să ne gândim și la cele de mai mici dimensiuni pentru a asigura redresarea, rezoluția și continuitatea afacerilor. Tocmai asta încercăm noi să asigurăm Uh, ca, raport, ca raportoare și oricum com, com, comisia noastră a fost cea de resort pentru CSDR, adică depozitare central de valori mobiliare. Noi am făcut foarte multe, am încercat să stabilim niște principii de guvernanță și o supraveghere uh, regulamentară la nivel european, apoi CSD operează uneori sub licență bancară, deci în raportul meu sugerez de fapt că acolo unde este cazul, cei care operează sub licență bancară să, uh, uh, mă rog, trebuie să se supună legilor care se aplică rezoluției bancare, să li se aplice același regim. Dar autoritățile naționale competente trebuie să uh, decidă unde trebuie făcut asta și unde nu. Deci sau să se adopte regimul bancar sau nu. Eu cred totuși că această licență bancară aduce riscuri suplimentare și câteodată ar fi bine să li se aplice regimul instituțiilor de credit și nu cel al instituțiilor non-bancare, cel al CSD, unde este foarte critic riscul operațional. Dacă se confruntă cu o problemă, trebuie să existe un mecanism în fiecare stat membru care să permită acestui CSD să-și continue afacerile dincolo de regimul normal de insolvență. Deci, pentru moment, unele state membre au aceste regimuri, dar nu toate. Deci trebuie să ne asigurăm uh, să nu, uh, ca sistemul să nu se împotmolească într-un caz în care un CSD se confruntă cu probleme. Deci uh, procesul de soluționare trebuie să continue dincolo de regimurile normale de insolvență a statelor membre și să ne asigurăm că, dacă va fi necesar, o autoritate de rezoluție să fie înființată, creată în statele membre sau, mă rog, o bancă centrală sau care să preia funcția acestea. Oricum, noi să avem siguranță juridică și afacerile să continue. Și conform principiilor CPSS, IOSCO, toate uh, CSD-urile trebuie să aibă planuri de redresare și rezoluție. Aici trebuie să avem un cadru european care să faciliteze lucrurile uh, rapid deci cedurile trebuie implicate în orice prim val de reglementare pe care îl facem noi. Oricum, uh, o parte majoră din această infrastructură critică, din ce în ce mai importantă, datorită angajamentelor uh, G20 pe derivative, sunt CPC-urile, deci contrapărțile centrale. Acum avem, într-adevăr, un cadru pentru guvernanța ce pe cerurilor în Europa și încercăm să ne asigurăm că principiile de uh, bună funcționare a ce pe cerurilor figurează în orice fel de regulament și legislație, uh, astfel încât uh, managementul riscului să fie mai transparent, dar în același timp să ne asigurăm că procedurile de guvernanță existente contribuie la limitarea contagiunii de piață, ceea ce, au și, ceea ce sunt și menite să facă. E important să ne reamintim că membrii de compensare general au relații cu CPC. Deci, clienții și avele lor sunt uh, protejați. Trebuie să ne asigurăm că facem o diferență între rolul uh, uh, averilor clientului și capitalul de reglementare al CPC-ului însuși. Noi ne asigurăm că dacă vor fi uh, schimbări pe viitor și atunci când un membru se află în situația neîndeplinirii obligațiilor de plată la fondul de garantare să, pot, să poată fi transferate sumele ca să poată fi protejat clientul. Deci concentrarea riscului la CPC înseamnă că avem nevoie de o guvernanță corporatistă puternică, deci de aceea avem nevoie de un regim de redresare și rezoluție dacă un CPC ar da faliment. Deci trebuie să aliniem guvernanța CPC-ului pentru stabilitatea pieței, dar până la urmă avem nevoie de uh, protecția investitorilor. Uh, Acum, există și o ordine mandatată a utilizării fondurilor în cazul incapacității de plată. Asta uh, am scris la legislația de nivel 1. Bun, acum cinstit, în cadrul unor operații normale nu e plauzibil să se întâmple așa ceva, de fapt uh, să recurgem la măsuri suplimentare. Probabil că această ordine mandatată a utilizării fondurilor ar trebui să fie suficientă pentru uh, rezolvarea problemelor și capitalul să fie suficient pentru a uh, îngădui redresarea unui CPC, dar nici o CPC europeană nu a trebuit să acceseze această ordine mandatată dincolo de uh, contribuția membrilor care sunt în situația neîndeplinirii obligațiilor de plată. Însă, aceste CPC-uri capătă din ce în ce mai multă importanță, așa că trebuie să vedem cum să le reglementăm dincolo de cazurile normale, pentru că multe produse trec prin CPC-uri și multe din ele schimbă modelul de afaceri, pentru că apar din ce în ce mai multe oportunități, mai ales în ceea ce privește unele din uh, chestiunile ce țin de uh, managementul uh, colateralor garanțiilor colaterale. Deci, dacă nu mai funcționează această schemă a ordinii mandatate a utilizării fondurilor, cum uh, aplicăm noi principiile CPSS-IOSCO? Deci trebuie să vedem unde, unde, uh, se, uh, unde se încheie redresarea și unde începe rezoluția. Am încercat în raportul meu să vin cu o primă tentativă de definiție, poate că nu e cea mai bună. Eu aș spune că uh, ordinea mandatată a utilizării fondurilor este foarte bună pentru că deja definește o ierarhie a pierderilor, dar când uh, e epuizată, ceea ce am spus că e improbabil să se întâmple. Dar mă rog, dacă intrăm într-o asemenea situație, eu spun în raport că acela e punctul în care autoritățile naționale competente și, mă rog, o autoritate uh, central pentru rezoluție ar trebui să intre în joc și să fie un uh, regim mai degrabă de rezoluție, nu de redresare. Și după aceea, când se soluționează situația, oricum trebuie să monitorizeze situația în continuare o autoritate uh, competentă. Cam astea sunt uh, liniile generale Sigur, ar trebui să mă concentrez pe aceste două domenii unde s-au creat mai multe riscuri, în CPC-uri contra părțile centrale și în CSD, depozitat central de valori mobiliare, care sunt foarte importante și pe piețele interne și pe cele europene, că uneori avem cazul de depozitat central internațional de valori mobiliare, deci trebuie să ne aliniem și la standardele globale ale CPSS IOSCO, Însă, vă rog, trebuie să vedem unde tragem linia între redresare și rezoluție și care să fie sfera de aplicare. Uh, aici am avut probleme în a defini o, o sferă clară de aplicare, oare să includem și alte domenii cu sisteme de plăți, uh, să includem și uh, managerii de venituri. Oricum, reglementările noastre din domeniu sunt foarte avansate, sunt foarte tehnice. Eu cred că e bine să rămânem aici, ar fi cea mai eficientă metodă de a rezolva lucrurile. Sigur că aici sunt și interferențe cu alte legi, cu alte legi sunt și chestiuni legate de guvernanță, Deci eu cred că interacțiunea între aceste diverse dosare, de asemenea și uh, companiile de asigurări, apoi uh, solvabilitate 2, bun. Probabil că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și trebuie să ne asigurăm că totuși vom reuși să deslușim lucrurile la timp. Uh, mă voi opri aici, știu că e foarte tehnic și să mă scuze cei pe care i-am plictisit, însă salut uh, orice contribuție din partea raportelor din umbră, că oricum va trebui să intrăm în detalii, e inevitabil. Mulțumesc! Ne-am Mulțumim că acum raportorii din umbră. Danuta Hubner de la PP, în primul rând. Mulțumesc foarte mult! E important, într-adevăr, să avem condițiile pentru ca piețele financiare să funcționeze în mod sănătos și, din punct de vedere legislativ, e clar că trebuie să facem progrese în ceea ce privește instituțiile nebancare. Și ascultând-o pe chei, ne dăm seama că legislația comunitară privind instituțiile nebancare are ca scop deja crearea unui uh, mediu mai sigur și astfel uh, se încurajează o tranzacționare sporită, de asemenea un nivel de compensare mai mare. De asemenea, trebuie să știm că legislația care e dis- discutată acum, EMIR, uh, MISFID 2, MIFID 2, mă scuzați, acestea au ca scop o funcționare mai ordonată, mai lipsită de riscuri zi de zi acestor piețe. Pentru a face față eventualelor neajunsuri. Și e important să ținem cont de asta în planurile de rezoluție pentru a ne asigura că piețele nu vor fi um, tulburate în mod exagerat în unele situații. Raportul lui Kay chiar merge în direcția cea bună și pune punctul pe o serie de orientări esențiale pentru cadrul de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare. Îi mulțumesc lui Kay pentru toate detaliile legate de aceste chestiuni și pe lângă toate acestea aș vrea să mă concentrez asupra unor elemente care poate ar uh, uh, constitui o adăugire binevenită la raportul lui Kay. În ceea ce este planurile de redresare și rezoluție. Instituțiile NEMBA care în sine ar trebui să-și elaboreze niște planuri uh, cuprinzătoare care să fie revizuite de autoritățile de supraveghere și care ar trebui să poată cere modificarea acestor planuri. Autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă de asemenea puterea de a interveni din motive de stabilitate financiare. Deși, în același timp, ar trebui să fie conștiente de riscul de a crea nesiguranță pe piață uh, în situația în care lucrurile deja sunt uh, dificile. Ceea ce privește cadrul de rezoluție, și aici mi se pare interesant ca autoritățile de supraveghere și rezoluție din fiecare stat ar trebui să coopereze și să se informeze reciproc. Să existe grupuri de reprezentanți de mm, grupuri în diferitele jurisdicții și de multe ori planurile de rezoluție ar putea fi stabilite de autorități diferite. Uh, asta pe baza unei cooperări între ele. De exemplu, pot exista situații în care anumite uh, planuri de rezoluții trebuie să aibă loc, uh, să zicem, pe teritoriul unui stat gazdă, însă să fie elaborate în altă parte. Și sunt sigură că și cheia împărtășește acest punct de vedere. depozitele de garanții pentru valorile mobiliare centrale. Aici e important să definim sfera de aplicare a acestor depozitari centrali de valori mobiliare. E esențial să facem asta. Și la punctul 12 se specifică pe bună dreptate că în caz de criză, principala funcție acestor depozitari centrali de valori mobiliare trebuie menținută. Cu toți suntem de acord în această privință, însă să nu uităm și alte funcții. Funcții notariale, de exemplu, o urmărire a titlurilor de valori, să se vadă ce se întâmplă cu astea. Și aici putem face legătura și cu rolul de uh, soluționare a litigilor, de exemplu, în caz de probleme. Deci trebuie făcută o legătură între diferitele funcții ale depozitarilor central de valori mobiliare. Mie îmi repugnă toate aceste acronime, îmi pare rău. Când aud CSDs, uh, ia cu fior, trebuie să mă gândesc de fiecare dată despre ce e vorba. Cred că e important să spunem cât de important sunt și contrapartidele centrale pentru autorizarea băncilor. Trebuie să existe un uh, regim specific pentru acestea. Atunci când sunt uh, propuse unele regimuri de redresare și rezoluție. Așa cum se arată și uh, în directivă. Problema e că regimul propus pentru bănci le-ar cere acestora să dețină o anumită cantitate de datorie care poate să constituie obiectul unei salvări, de exemplu, din partea statului. Însă știți că de multe ori astfel de instrumente de datorie nu prea sunt emise ușor. Și referitor la sistemele de plăți. Și acestea au nevoie de un cadru de redresare și rezoluție adecvat, deoarece se află practic în inima tuturor transferurilor de numerar. Și e clar că orice perturbare a sistemelor de plăți ar afecta clar alte activități de pe piața financiară și alți actori. Gândiți-vă la directiva din 98 privind uh, uh, soluționarea problemelor. Știți că acolo textul nu este suficient, deoarece nu prea se intră suficient pe, de mult pe terenul uh, recuperării. Și e clar că acolo ar trebui să facem ceva, să schimbăm textul. Acum, sectorul de asigurări. Actuala versiune a raportului chei se referă la acest sector, însă nu în detaliu. Înțeleg că asta are de-a face cu faptul că va trebui să ținem cont de evoluția uh, dosarului Solvabilitate 2, avem întârziere acesta, nu știu cum vom putea face față. În raportul lui Chei uh, tuturor acestor chestiuni. Însă, în general, a fost o uh, inițiativă excelentă să avem acest raport uh, de care s-a ocupat Kay Swinburne. Sper ca propunerea pe care o va face ea, cu participarea raportorilor din umbră, să fie luată în, în seamă de comisie. Deci noi sperăm să putem influența ceea ce propune comisia în acest domeniu, ce va propune comisia la un moment dat în acest domeniu. Mulțumim, Danuta. Leonardo pentru Socialiști și Democrați. Prezident! Mulțumesc! Da, președinte. Mulțumesc și colegii Swinburne. Pentru că e un dosar complex, foarte tehnic. Îmi doresc, cum spune și doamna Hubner, că, ca noi, care raportor din umbră, să ne putem aduce o contribuție constructivă ca să ajungem la definirea acelui cadru juridic, normativ, la nivel european, care să ne permită să rezolvăm uh, problema aceasta delicată și complexă uh, a funcționării așa numitelor infrastructuri critice de piață, uh, pentru că sunt expuse la multe riscuri. Pe altă parte, Eh, cu munca deja realizată pe tema EMIR, regulamentul privind infrastructura pieței europene. Eh, deja am pus bazele unui nou regulament, însă EMIR nu poate constitui eh, de unul singur întregul cadru de măsuri, mai ales în ce privește situațiile de criză. Eu vă stau la dispoziție cu puterile mele, uh, sper să vă fiu de ajutor și aici aș dori să fac doar câteva observații. Și să fac și o evaluare a uh, documentului doamnei Swinburne. În primul rând, cred că e clar că există nevoia de a face o deosebire mai netă față de situația de acum în ce privește sfera eh, de aplicare a acestui raport și apoi, desigur, a măsurii care va trebui adoptate în practică. Sunt eh, complet de acord că în acest moment trebuie să ne concentrăm mai ales uh, asupra contrapărților centrale și depozitorilor centrale de valori mobiliare. Aici apoi voi adăuga câteva observații. Însă, nu putem să uh, nu ne gândim la faptul că multe alte, mulți alți actori de pe piață, de exemplu asset managerii, managerii de active, uh, pot și ei să joace un rol din ce în ce mai însemnat din punct de vedere sistemic. Și din acest punct de vedere pot avea legătură și cu sistemele de așa numit shadow banking, deoarece sunt din ce în ce mai relevante acestea din punct de vedere al funcțiilor de lichiditate și așa mai departe. Din acest motiv, eu personal consider că acest raport din proprie inițiativă ar trebui măcar să deschidă o fereastră și o nouă perspectivă care să se refere și la aceste sectoare și la aceste infrastructuri critice, chiar dacă centrul atenției rămâne pe drept cuvânt uh, concentrat pe aceste două uh, fenomene, contrapărțile centrale și depozitarii central de valori mobiliare. Vreau să mă opresc la acest, aceste contrapărți centrale, cpc ul și cred că, uh, mai ales după, deși nu ne-am încheiat munca, dar totuși am făcut foarte multe în ce privește EMIR cu infrastructura pieței europene, uh, rolul și importanța sistemică a contrapărților centrale devin încă și mai importante, deci e, cred bine, să ne punem și niște întrebări în ce privește cadrul pentru redresare și rezoluție. Și am două observații de făcut aici. primul rând, cred că trebuie să ne gândim la dimensiunile, caracteristicile specifice ale uh, contrapărților centrale. Deoarece e clar că în funcție de rolul și dimensiunea lor uh, devine uh, diferită importanța lor și rolul lor sistemic. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim dacă o dacă și cât poate contribui o contraparte eh, națională la stabilitatea financiară, mai ales în raport cu rolul, cred eu, foarte important, care poate fi jucat în aceste cazuri de către autoritățile de supraveghere naționale. Așadar, cred că asta ar fi o primă observație. în legătură cu diferențierea din punct de vedere al uh, calității și sfera activității părților centrale. Poi, nu doresc să intru în detalii tehnice referitoare la funcționarea acestor contrapărți centrale, deși Cred că e foarte important ca ele să poată întotdeauna să atragă o gamă diversă de aderenți, pentru că, bun, în caz de default, asta poate fi foarte important. Însă, aș vrea aici să vă atrag atenția asupra unui aspect specific. E vorba de utilizatori. Această prevedere e importantă, deoarece trebuie să ne confruntăm cu problema echilibrului și raționalității sistemice atunci când ne gândim la funcționare. Însă ar trebui să subliniem așa cum trebuie protecția utilizatorilor contrapărților centrale. Deci cei care au acces la o contraparte în mod direct prin uh, apartenența ca membri, în calitate de clienți. Deci e important să se vadă aici uh, faptul că vrem să protejăm acești uh, utilizatori, acești membri, clienți. E drept că aici lucrurile sunt destul de delicate, nu știu în ce măsură în acest context noi putem să facem față tuturor problemelor, mai ales atunci când ne gândim la derivativele care nu sunt negociate pe piețele controlate. Aici prețurile, comisioanele, taxele ar trebui să fie determinate în mod adecvat, preventiv și fără să se facă abuzuri. Elementul central aici. Dacă ne gândim la o rezoluție în caz de criză, la o contraparte, deci aici ar trebui să fie foarte clar că acești utilizatori trebuie să fie protejați. Ei nu trebuie să poarte povara unei situații de criză și de dificultate. Ca să închei, aș vrea să mă refer doar la depozitarii centrali de valori imobiliare. Eu cred că modelul trebuie să fie cel care e propus și pentru contrapărți. Rezoluția în cazul lor nu are cum să fie considerată o cale de a crea anumite obligații de recapitalizare din partea jucătorilor pentru a recapitaliza o anumită structură financiară. Totuși, după părerea mea, ar trebui să se prevadă o funcție importantă Uh, autorităților, deoarece în caz de criză trebuie să se asigure o continuitate a operațiunilor sub forma adecvată. Deci o contraparte trebuie să funcționeze în continuare, deși e lovită de o criză. Și asta pentru a evita contagiunea, bineînțeles, pentru a garanta stabilitatea financiară. Doar câteva observații am făcut acum, inițiale. Însă, bineînțeles, mă aflu la dispoziția doamnei raportor pentru a discuta în profunzime toate aceste chestiuni și pentru a încerca să-mi aduc contribuția la acest subiect tehnic și complex. Știu că încercăm să facem ceva nou și de fiecare dată când încerci să faci ceva nou, te confrunți cu dificultăți uh, sporite. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Eu sunt raportor pentru ALDE, deci voi interveni în această calitate, mulțumindu-i lui Kay pentru raport și pentru diagramele din notițele explicatorii. Încercăm și noi să înțelegem despre ce este vorba exact. Referitor la sfera de aplicare, deci aici avem două părți. Infrastructurile critice, aici a intrat în detalii și eu cred că aici trebuie să încercăm să găsim niște răspunsuri, niște sugestii clare și niște modalități de a acționa. E o contribuție pe care o datorăm Comisiei, deoarece ei vor trebui să vină cu propuneri legislative în acest domeniu. Și mai sunt și alte elemente la care te referi și aici trebuie să cercetăm mai mult lucrurile. Nu știu ce se întâmplă cu administrarea de active eu. Uitați-vă ce probleme avem cu titrizarea. Administratorii de active ar trebui și ei să fie aici incluși sau nu. Ar trebui Știți că mulți investitori uh, cer ca și uh, administratorii de active să fie trași la răspundere. Și eu cred că nu putem închide toate aceste dosare. Trebuie, și în ceea ce privește infrastructura critică, e clar că trebuie să încercăm să încheiem anumite dosare. Sunt sigur că și Peter vrea să vorbească despre asigurări. Uh, Însă, încă o dată, o serie din problemele legate de redresarea și rezoluțiile um, și rezoluții în domeniul bancar au ajuns acum să fie pe umerii investitorilor. Industria asigurărilor și a pensiilor va trebui să se confrunte cu propriile probleme. Și e clar că N-ai cum să transpui o criză dintr-un domeniu în altul, pur și simplu pentru a scăpa de ea. Și e prea devreme să soluționăm asta pe deplin, să măcar putem arăta existența acestei probleme. Referitor la bănci, am aflat multe, am învățat multe când am văzut că instituțiile prea mari pentru a da faliment și-au lansat planurile de redresare și rezoluție. Toți au spus asta. Și e important ca această planificare de redresare și rezoluție să se facă. As, it, as it's gone, gone along, uh, some things obviously will um, go to the central banks or, or, to, or to somewhere else because they can't fail. And um, payment systems, central... Sistemele de plăți de asemenea sunt foarte importante și în această privință băncile centrale au de jucat un rol și asta e ceva ce este recunoscut. E, trebuie evitate anumite proceduri dezordonate, după cum știți. trebuie să ne dăm seama că uneori durează mai mult ca pentru a duce la crearea siguranței uh, proceselor. Uneori trebuie suspendate o serie din cerințe și poate că trebuie soluționate uneori toate acele situații uh, de blocaj în timpul tranzitului, în timpul uh, transferului, fluxului. Și de asemenea, trebuie să știm că contrapărțile centrale ar putea fi aici uh, foarte utile. Și la frontiera între redresare și rezoluție. Pe bună dreptate, uh, e drept că uneori anumite instituții nu pot să dispară, însă ajungem în situația în care trebuie să dispară și trebuie să fim pregătiți și pentru această posibilitate. Dacă e să facem uh, o comparație cu băncile, ajungi la cei care au depozite și își pierd banii. Aceștia își pierd banii. Însă au asigurări și își recuperează banii. Însă toată lumea e cumva supusă riscului. Ce înseamnă asta? Că toată lumea face ce vrea? Un client, de exemplu, care s-a implicat în derivative, trebuie să recunoască că la un moment dat poate să piardă. Așa cum unul care își pune banii la bancă și banca dă falimente și pierde banii. Aceeași mentalitate ar trebui să existe și aici. Deci trebuie să recunoști care sunt riscurile. Deci poate că ar trebuie să recunoască că uneori derivativele nu sunt ceva neapărat bun. Ați vorbit de asemenea despre clienți. Există aici o compensare indirectă pentru băncile mai mici uh, în cadrul contrapărților centrale. Asta e o categorie diferită de clienți. E o funcție foarte importantă. Deci, ce vom face în această privință? Deci, o altă întrebare. E o sesiune intermediară, cred, Știți că am avut și o reuniune cu comisia în legătură cu standardele tehnice la EMIR. Ce se întâmplă cu ipotecarea, de exemplu, ipotecarea garanțiilor, ce e acceptabil și ce nu. Sunt alte chestiuni care trebuie soluționate în alte părți care țin de infrastructura critică. Bineînțeles, trebuie să spunem că există și un rol pentru autoritățile europene de supraveghere, un rol de coordonare în ceea ce privește planurile de rezolvare și rezoluție. E ceva ce a apărut și în regulamentul privind autoritatea bancară europeană, însă până la urmă a fost lăsat pe din afară și dar noi am spus că așa ceva e util în uh, directiva privind cerințele de capital numărul 4. Deci aici trebuie să, să joace acest rol esențial, deoarece e vorba de operațiuni transnaționale cu un efect potențial crescut. Și bineînțeles ar trebui de asemenea să ă, nu uităm ce se face la nivel internațional. Acum, referitor la depozitarii central de valori mobiliare. În care este interfața aici? Să vedem dacă aceste instituții sunt bănci sau nu. Definiția unui instituții de credit în directiva prin cerințele de capital e că e o instituție care are depozite, care acceptă depozite. Deci aici e o diferență. Au o licență oarecum limitată. Să trebuie să vedem care este efectul acestei uh, licențe limitate, să vedem dacă sunt uh, afectați de uh, rezoluția primire, dresarea și rezoluția. Deci e o diferență atunci când uh, uh, accepti uh, depozite sau nu, tu ca instituție sau ca bancă. Și Danuta a arătat clar că există anumite lucruri care au de-a face cu informațiile. Și revin aici la ipotecare. Trebuie să știi cine, ce deține, unde și cum. Funcțiile notariale, deci, sunt importante în această privință. Știți că pot exista probleme atunci când garanțiile sunt refolosite. Deci felicitări chei pentru raport, îl voi analiza cu mare atenție de-a lungul vacanței de vară și sper că voi avea și eu idei pentru a defini mai bine lucrurile. Sper de asemenea să ne aducem o contribuție utilă. E tot ce am avut de spus în numele grupului ALDE, deși multe din uh, observații au fost personale. Jean-Paul Gozes acum de la Verzi. Mă scuzați, cum Jean-Paul Gozes de la Vers? Nu, nu pot spune așa ceva. Asta e hut. By the way, if you really going to think this one over, you da, te, vă gândiți să faceți asta pe timpul uh, vacanței de vară. Filip Lambert era raportor, dar acum e la vot la ITRE, deci de aceea eu voi vorbi numele lui. E într-adevăr un dosar foarte tehnic. Dacă trebuie să înlocuiești un raportor din umbră, ți se pare că raportul e din ce în ce mai tehnic. Însă, din punctul nostru de vedere, dacă ne uităm pe ce se pune accentul, suntem mulțumiți. mulțumim lui Kay. Toate recomandările făcute pentru depozitarii centrale de valori imobiliare și pentru corporațiile centrale sunt binevenite, suntem de acord cu asta. Nu avem prea multe de adăugat. Sfera de aplicare, da, trebuie stabilită clar și, de asemenea, din punctul nostru de vedere, trebuie discutat clar despre asigurări. Credem că dacă te, ne uităm la ce s-a întâmplat cu grupul AIG la nivel internațional sau cu firma Practical Life din Marea Britanie. E clar că anumiți asiguratori au nevoie de un cadru de redresare și rezoluție, însă care dintre ei au nevoie de asta? Cei care au activitate transfrontalieră semnificativă, asigurări care au de-a face cu instrumentele financiare, de exemplu. este un risc inacceptabil aici. Deci ar trebui să existe o, un plan de rezoluție specific pentru aceste firme de asigurare. Însă să identificăm exact clar despre ce asigurători e vorba. Eu mă gândesc des la cei care au activități internaționale semnificative. Sistemele de plăți acum și administrarea de active. Și Sharon spunea asta. Și noi suntem de acord. Există multe instituții nebancare care sunt implicate în activități cheie, cum ar fi titrizarea sau uh, piețele repro. Și aici urmările asupra sistemului financiar pot fi uh, majore. Deci ar trebui să știm mai clar cum identificăm și cum monitorizăm importanța sistemică acestor instituții și de aceea poate și ele ar trebui să constituie obiectul unei uh, rezoluții specifice, însă trebuie identifica clar ce trebuie să stabilim sau nu. În al treilea rând și în ultimul rând, ați spus deja că pe lângă monitorizarea specifică a riscului de contagiune la băncile mari care fac parte din contrapărțile centrale. Noi credem că și CERSul ar trebui să participe în timp util la monitorizarea riscului de rețea. Risc care apare în urma interacțiunii unui număr mare de instituții financiare. Deci asta ar trebui adăugat la raport. Deci dacă țineți cont de aceste trei chestiuni, știți de unde vor veni amendamentele noastre pentru a consolida raportul. Deci la contrapărțile centrale și la, de, și la uh, depozitele, depozitar central de valori imobiliare suntem de acord. La GUE dorește cineva să intervină? Nu avem comentarii de data asta. That's fine. Uh, and then uh, from the floor, Peter, you've... Peter a spus că vrea să ia cuvântul. I think we've, thank you, Sharon. I think we've... Mulțumesc, Sharon. Cred că toți am urmărit chestiunea EIG. A fost unul din momentele cheie în serviciile financiare. Nimeni nu poate să găsească scuze pentru care o asemenea organizație internațională s-a implicat în uh, tranzacționări de asemenea magnitudine. Trebuie să mai adăugăm măsuri față de ce s-a făcut ca să putem să ajungem la o judecată corectă pentru ceea ce trebuie să facem. În ceea ce privește implicațiile pentru asiguratorii generali față de asiguratorii bancari, bineînțeles că există legături între serviciile comunitare ale băncilor și asiguratori și modul în care uh, băncile își uh, analizează bilanțele, bilanțurile, s-au cumpărat produse pe termen lung, în general. Dar nu te-am menționat deja că oamenii vor să dorească și să, uh, să vadă unde suntem și în ceea ce privește solvabilitatea. Din ceea ce știm și din ceea ce am auzit, în general, sunt uh, soluții bune pentru uh, rezolvarea activelor pe termen lung. E important să includem acest aspect în discuțiile uh, din trialog, pe măsură ce avem și concluzii și să, în vederea votului în Parlament. Sunt mai multe discuții în paralel dar cred că sectorul asigurărilor este foarte important în ceea ce privește uh, gestionarea activelor, dar sunt riscuri diferite totuși. Salut ceea ce a spus Kay despre principiile internaționale, mai ales din uh, EIS, dar trebuie să vedem și ce facem uh, pe plan domestic. Aș adăuga un punct în ceea ce privește separarea investițiilor în fonduri și în active. S-a mai discutat un aspect în Parlament, separarea acestor activități a administrării fondurilor și a ă, investitorilor. Știm foarte bine că afacerea Madoff ă, a fost provocată de aceste implicații. Am avut discuții pe această temă în comisie. Ok, nu vreau să par ostil, dar de fiecare dată când facem referire la instituțiile financiare, le comparăm cu industria bancară, cu sectorul bancar. Ca urmare, regulamentul în acest sector a fost cel mai aspru ar trebui să vedem și ce alte instituții sunt implicate pe, pe piață, dar nu să le tratăm cu aceeași asprime. Mulțumesc. Uh, încă continuăm aceste discuții, suntem implicați, dar trebuie să ne schimbăm gândirea în ceea ce privește celelalte instituții financiare. Este foarte complex și știm mai bine ca oricine acest lucru. Dar nu e vorba de o comparație, e vorba de un contrast. Am citit uh, explicația și era aproape o critică a situației în care ne aflăm. Să sperăm că vom trata aceste subiecte separat și să nu aplicăm în sectorul uh, asigurărilor ceea ce crezi că ar trebui aplicat în sectorul bancar. Salut uh, raportul și comentariile lui Sharon, ale lui Leonardo. Sper că vom face progrese pe acest dosar, vom ave, avea și amendamente, dar poate vreți să schimbați totuși puțin titlul. Redresare și rezoluție este un termen din uh, industria bancară. Aici avem de-a face cu instituții nebancare. Poate facem ceva în această privință. Cred că vom păstra titlul, dar putem să adăugăm un subtitlu, așa rezolvăm această problemă. Nu mai vrea nimeni să adauge nimic, ok, dacă vrei să răspunzi. Mulțumesc. În uh, raportul anterior pe care l-am făcut, nu am putut să scăpăm nici de uh, ceea ce adăugasem la etc. Cred că deja am făcut progrese mari în stabilizarea și transparentizarea pieței financiare. Și cred că um, actele legislative pe care le avem în lucru sau pe care le-am instituit uh, ridică foarte multe chestiuni. Acum lucrurile funcționează mai bine decât în trecut. Avem deja o structură de bază foarte bună care este în vigoare sau care va urma să intre în vigoare. În ceea ce privește CPSS IOSCO, este important să luăm în considerare redresarea și rezoluția și pentru organizațiile non-bancare. Este important ca în perioada de criză să existe un proces bine gândit, care s-a întâmplat deja și în cazul uh, sectorului bancar, să avem un cadru juridic bun care să uh, contribuie la stabilitatea pieței ca întreg și nu doar la un singur participant. Și cred că este important ca principiile CPSS IOSCO să fie introduse în cadrul legislativ și să completăm lacunele. Sunt de acord că în jurisdicțiile uh, implicate este important să existe colaborare și nu doar în Uniunea Europeană, ci la nivel global pentru că multe uh, organisme au funcție globală. Trebuie să discutăm cu raportorii din umbră și să instituim acest rol coordonator, mai ales pentru um, depozitarii centrali și pentru contrapărțile centrale. Trebuie să stabilim sisteme de plăți pentru Um, depozitari și pentru contrapărți, problema pe care o am și pe care a adus-o și în discuție domnul Dominici este că administratorii de active uh, își stabilesc noi modele de afaceri, există o schimbare a rolului lor și în ceea ce privește ipotecarea la care s-a uh, referit Sharon. Ei joacă un rol diferit acum, dar poate ar trebui să abordăm acest aspect în mod separat. Să avem un act separat, pentru că este mult prea complex și trebuie luat în considerare separat. Dacă îl păstrăm în raport, poate este mai bine. Dar este prematur să vorbim totuși amănânțit despre acest aspect în raport, pentru că depozitarii centrali și contrapărțile centrale sunt implicați foarte mult în sistem și există o presiune și asupra altor acte legislative ca EMIR. Poate ar trebui să accelerăm procedurile. Poate ar trebui să discutăm cu raportorii din umbră și să vedem cum putem să evoluăm cu acest raport. Să luăm în calcul toate aspectele, dar să analizăm unele mai în profunzime. Nu am nicio problemă cu toate băncile, Unii s-au descurcat foarte bine în perioada crizei și trebuie să învățăm de la aceștia. Nu trebuie să uităm că furnizorii de servicii de infrastructură critică în Europa s-au descurcat foarte bine în timpul crizei. Nu au recurs la acea ierarhie um, a garanțiilor. E vorba de condiții extreme, pe acestea le analizăm aici. Deci planurile de rezoluție și de redresare sunt importante în cazul în care se întâmplă ceva rău. Și organismele din Uniunea Europeană sunt dornice să aibă un cadru juridic, o certitudine juridică în caz că se întâmple ceva neașteptat. Nimeni nu își plănuiește falimentul, dar trebuie să stabilim un cadru în Uniunea Europeană și cred că nimeni nu se va împotrivi. Vă mulțumesc pentru comentarii. Am văzut că există o preferință pentru o redresare și rezoluție separată pentru infrastructura critică. Este o sugestie binevenită. Poate putem să avem o dezbatere mai largă cu raportorii din umbră în ceea ce privește rezoluția și redresarea în cazul contrapărților centrale. Trebuie să vedem unde sunt implicate capitalurile, uh, activele clienților și trebuie să avem și participarea autorităților naționale competente. Când ajungem în etapa în care clienții sunt implicați, cred că deja uh, suntem prea departe. Avem acest sistem, uh, o ordine mandatată a autorizării fondurilor clienții plătesc pentru un serviciu și nu trebuie să suporte apoi costurile dacă se întâmplă ceva rău. Există un uh, sistem de siguranță care trebuie respectat. Vă mulțumesc și aștept amendamentele noastre în septembrie. Mulțumesc, după cum am spus, termenul limită pentru amendamente este 3 septembrie. Deci va trebui să vă gândiți la raport în uh, vacanță. Pe 17 octombrie avem votul în Econ și în noiembrie votul în plen. Acum Teodor va prelua atribuțiile mele pentru restul dimineții. Eu voi pregăti uh, schimbul interinstituțional cu BCE. Okay, let's start moving to... Hai să începem, uh, trecem la raportul Clute. Comparability of fees related to payment accounts, payment accounts. E vorba de control de plăți accesul la acestea, uh, comparabilitatea, schimbarea controlor. Uh, domnule Clute, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank. Ja, ich äh, möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass äh, es Mulțumesc. Aș dori să încep prin a spune că a fost nevoie de multe încercări ca să trecem acest proiect prin comisie. Prin urmare, aș dori să salut propunerea comisiei de a reîncepe am putea avea astfel un temei foarte bun pentru munca noastră, pe baza căruia, căruia să ne exprimăm îngrijorările. Raportul din proprie inițiativă a fost votat pe 4 iulie 2012. Acesta se refera la accesul la conturi de bază. Am reușit să strângem o mare majoritate în Parlament și sper că putem să continuăm eforturile noastre în contextul acestui raport. Astfel, putem spera să găsim o soluție în beneficiul cetățenilor noștri. Trebuie să ne asigurăm că poziția consumatorului este consolidată. De asemenea, avem nevoie de o competiție adecvată în sectorul conturilor de plăți. Adică să recâștigăm încrederea în bănci. Există unele state membre în care nu există o încredere prea mare în bănci. În multe state, oamenii și-ar păstra mai degrabă banii la saltea decât să îi placeze într-o bancă în care nu au încredere. Prin urmare, directiva aceasta ar putea să contribuie la recâștigarea încrederii în bănci și am putea astfel să uh, continuăm instaurarea pieței unice. Propunerea nu se uh, referă doar la accesul la un cont de plăți, se referă și la transparența comisioanelor și a siguranței juridice în cazul în care clientul schimbă contul sau schimbă banca. Dacă luăm raportul capitol cu capitol, primul capitol se referă la taxe și comisioane. Comisia propune o serie de soluții care le-ar permite clienților să înțeleagă mai bine și să compare băncile în ceea ce privește condițiile și comisioanele. Astfel, clientul poate să ia o decizie referitoare la locul la banca cea mai bună pentru a deschide un cont. Comisia dorește o definiție clară în privință la, în privința uh, comisioanelor în diverse țări. Formatul și terminologia ar trebui armonizate potrivit Comisiei. Băncile ar trebui să pună la dispoziție clienților un glosar, asta în cazul în care clientul nu înțelege informațiile mai aprofundate. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea comparării comisioanelor uh, costurilor reale ale contului respectiv în comparație cu alte conturi. Comisia propune și un standard de calitate pentru site-urile uh, unde își pot accesa conturile. Iată cadrul pe care îl propune Comisia. Aici este vorba de reguli de bun simț. În ziua de azi, dacă intru într-un magazin, este normal să fie afișate prețurile. Oricine intră într-un magazin poate să afle cât costă fiecare lucru dar nu la fel se întâmplă cu băncile și cu conturile în bancă. Prin urmare, se pune întrebarea ce putem face pentru ca băncile să fie aliniate cu restul economiei. Există câteva amendamente pe care le-am propus am uh, pus lucrurile în ordine pentru că erau diferite definiții în uh, directiva privind uh, serviciile de plată. Am vrut să armonizăm definițiile ca să eliminăm interpretările greșite. Înainte de a deschide un cont în bancă, clientul trebuie să fie informat în legătură cu posibilele comisioane și taxe. inclusiv taxe de dobândă sau dobânda câștigată. Toate comisioanele trebuie să fie transparente. Autoritățile de reglementare trebuie să fie responsabile și indiferent că e vorba de site-uri private sau nu, trebuie să existe site-uri comparative. Totodată trebuie să existe un portal european care să le permită clienților să acceseze site-urile naționale. Nu mă refer la un site european care să uh, dubleze site-urile naționale, ci care să conțină linkuri. Schimbarea conturilor, o altă chestiune importantă, acest lucru nu este întotdeauna ușor. Uneori există obstacole, unii clienți se feresc de acest lucru. Comisia dorește existența unui, uh, unei siguranțe juridice Uneori banca nu vrea să-și fiardă clientul și nu este prea cooperantă. Astfel apar uh, probleme cu debitele directe, cu plata salariilor. Comisia acordă partea leului nou, noi bănci, banca ce primește uh, clientul, Aceasta ar trebui să, să se ocupe cel mai mult de acest aspect. Dacă contul a existat timp de un an, cred că clientul nu ar trebui să plătească pentru schimbarea băncii. Bineînțeles că nu vrem ca oamenii să schimbe săptămânal sau lunar contul în bancă. De aceea am introdus uh, limita aceasta de un an. Ideea este să simplificăm piața unică, să creștem concurența, mai ales în țările mici. Există o concentrare tot mai mare în sectorul bancar și piața unică trebuie să fie deschisă pentru clienții băncilor, dar există mai multe obstacole practice. Este de înțeles că în cazul uh, tranzacțiilor de debit non-SEPA există probleme și am făcut câteva propuneri acolo, dar există unele lucruri complicate și care trebuie clarificate. Dar cred că putem găsi soluții practice la aceste probleme. Cât privește riscurile pe care vrem să le eliminăm, asociațiile consumatorilor au cerut uh, eliminarea lor timp de mai mulți ani. Ei vor portabilitate, portabilitatea uh, numerelor conturilor în bancă, adică să păstreze numărul și să treacă la o altă bancă. Dar acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, este un obiectiv pe termen mediu. Consider încă, însă că trebuie să ne aplecăm și asupra acestui aspect. Țările de jos și Regatul Unit au un sistem de transferuri automate de plăți în conturile noi, dar este un sistem mai scump. Trebuie să aspirăm la aceste soluții tehnice care au fost încercate deja în alte părți. După părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să tragă învățăminte din experiența acumulată și să încurajeze țările să adopte aceste noi servicii. Ultimul capitol se referă la acces. Am avut un raport din proprie inițiativă în comisie și am discutat acest aspect, am avut un compromis destul de larg. Compromisul acela este relevant pentru munca mea cu acest raport. Eu mă bazez pe uh, Um, formularea din raportul din propria inițiativă în raportul de față. S-a convenit că e nevoie de negocieri cu Consiliul înainte de alegeri. Putem să facem acest lucru și credibilitatea noastră depinde de acest lucru. Trebuie însă să uh, ne mișcăm foarte repede. Tot legat de acces, există o diferență foarte mare aici față de raportul în proprie inițiativă și trebuie să corectăm acest lucru. În raportul din proprie inițiativă am convenit că trebuie să deschidem toate băncile, să le cerem tuturor băncilor să ofere conturi în bancă de bază, dar cu câteva excepții. Există bănci unde înțelegem că trebuie să existe scutiri și trebuie să menținem situația aceasta. Propunerea Comisiei menționează o singură bancă. Dar nu cred că acest lucru e în interesul mobilității. În interesul concurenței și al mobilității, trebuie să aspirăm spre o altă situație. Nu trebuie ca numărul de cont al cuiva să arate că acesta este într-o situație mai puțin avantajoasă. Propunerea comisiei uh, menționează o singură bancă în acest uh, capitol. Atât am avut de spus, aș dori să le mulțumim tuturor pentru că m-au ascultat și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Lange, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Clute a lucrat foarte mult cu aceste 18 amendamente ale dumnealui, dar, cum a spus, există deja o decizie a Parlamentului referitoare la serviciile bancare de bază. Ceea ce s-a decis în compromis poate fi preluat și acum. Ați lucrat foarte bine, dar acum trebuie să vedem cum putem include acest compromis. În al doilea rând, cred că accesul la serviciile bancare de bază este o temă interesantă. Comisia a vorbit despre comisioane, despre acces. Acestea sunt aspecte uh, care se referă la piața unică. Dar uh, nu este ușor să punem în aplicare uh, miezul propunerii. În proiect, la pagina 3, comisia se referă la 5 de milioane de consumatori în Uniunea Europeană care nu au conturi în bancă, iar 25 de milioane nici nu doresc să aibă. Dar situația este diferită, dată fiind solvența, împrejurile personale, dar e vorba și de tradiție în unele state din uh, sudul Europei, de exemplu. Oamenilor uh, le plac uh, banii lichizi, E vorba de tradiție, e vorba și de încredere. Dacă ai acces la un cont în bancă, tot nu scapi de problemele bănești. În Germania, multor oameni le place să folosească banii lichizi. Dar aceasta nu pentru că vor să uh, evite plata taxelor, ci pur și simplu așa s-au obișnuit. Prin urmare, statele membre trebuie să decidă în această situație. Doar statele membre pot să schimbe comportamentul oamenilor. De aceea, după părerea mea, Comisia are dreptate că a uh, venit cu o directivă. Domnul Clute ne-a descris raportul domniei sale, cred că statele membre trebuie să joace un rol mai important în două domenii. În primul rând, acte delegate suplimentare. Acestea au fost cerute de domnul Clute. Știm că mulți se încruntă când aud de acte delegate Um, acte delegate cu uh, Autoritatea Bancară Europeană. Acesta este un fenomen birocratic. Nu avem nevoie de aceste acte delegate. În al doilea rând, comisioanele. Este firesc să avem informații cu privire la comisioane, Băncile au moduri diferite de a aborda această problemă. În Germania există o bancă ce se laudă că oferă conturi în bancă gratuită, dar trebuie să-și tragă venitul și ea de undeva. Cât privește portabilitatea conturilor în bancă, cred că aceasta nu este în concordanță cu SEPA. S-a vorbit despre codurile naționale, codurile regionale, care sunt obligatorii. Dar acum încercăm să facem două lucruri în același timp. Să stabilim SEPA și în același timp să subminăm SEPA prin crearea unui nou sistem care va genera o povară a costurilor. 15 miliarde de euro. Și având în vedere datoriile uriașe pe care le au băncile și eforturile pe care le facem pentru a uh, face ordine în sectorul bancar, ei bine, domnul Clute vorbea pe termen lung, dar eu am îndoieli dacă pe termen lung uh, merită să investim în această portabilitate. Poate că a funcționat în Suedia, dar trebuie toată lumea să facă la fel ca Suedia? În ceea ce privește mobilitatea, clientul trebuie să decidă dacă transferă într-un nou uh, cont Uh, banii. Uh, clientul trebuie să aibă acest, uh, acest drept, dar nu ar trebui să îl coste bani. Un alt punct menționat de domnul Clute. Luna lui a menționat și amendamente. Unele din amendamente depășesc uh, atribuțiile noastre, cum ar fi acest portal european. Orice document trebuie să existe în limba contului. Eu am un cont în Belgia, un cont în Germania, dar aceasta pentru că sunt europarlamentar și vreau să folosesc servicii din țări diferite dar sub 1% au uh, conturi în străinătate. Domnul Clute mă întreb dacă vreți cu adevărat să-i ajutați pe consumatori sau dacă vreți să creăm un monstru birocratic care nu va fi eficient și ne va costa foarte mulți bani. Comisia însăși și comisarul Barnier a confirmat că prima propunere a fost respinsă de Comisia pentru Studiu de Impact. Au fost respinse două avize. Serviciile uh, Comisiei au schimbat documentul, totuși, și cred că în lumina acestui fapt, sprijinim ideea accesului pentru toată lumea la un cont în bancă, ideea transparenței, dar orice măsură uh, care depășește acest cadru nu este bună. Domnul Clute a muncit foarte mult, dar cred că aceste prevederi excesive trebuie eliminate. De asemenea, și secretariatul trebuie să aibă vacanță de vară. Termenul pentru depunerea amendamentelor nu este potrivit. Vom mai fi aici în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie până în aprilie. De ce să nu avem 5 septembrie ca termen limită pentru depunerea amendamentelor în loc de 2 septembrie? Știu că sunteți un om uh, rezonabil, vrem să cooperăm și să avem o directivă bună la sfârșit. Dar ultimul lucru de care avem nevoie este amestecarea Uniunii în puterile statelor membre. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ludvigson. Tack för ordet. Jag vill börja med att tacka rapportören för en mycket bra och väl genomarbetat betänkande. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru toată munca depusă pe acest raport. Pot să spun că sunt de acord cu majoritatea punctelor uh, din raport. Uh, și oricum, uh, cuprinde multe lucruri care deja au fost adoptate încă de acum un an, au fost adoptate cu mare majoritate, pot fi reluate aici soluțiile de principiu pe care uh, le adoptasem în epo- la, epoca, la epoca aceea pot fi reluate fără nicio problemă. În uh, discuția de până acum, în legătură cu propunerea Comisiei, s-a spus că trebuie respectat principiul proporționalității, principiul subsidiarității. Cred că exact în acest domeniu legislația europeană se justifică însă. Deci e bine să intervenim la nivel european. Avem aici probleme clare care trebuie rezolvate. Avem uh, așadar 25 de milioane de consumatori în Europa care doresc să-și deschidă un cont uh, bancar, însă care nu dispun de așa ceva. Adesea e dificil să îți schimbi banca, asta e o altă problemă. Deci asta înseamnă o limitare a concurenței. Deci e foarte dificil, mult mai dificil decât ar trebui să stea lucrurile în realitate pentru un client să schimbe propria bancă. Asta împiedică dezvoltarea pieței interne. E vorba deci de probleme legate de piața transfrontalieră, de mobilitatea transfrontalieră sectorul financiar, dar și statele membre, e clar că trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăți lucrurile. Sectorul a încercat să vină cu îmbunătățiri, însă reformele nu au fost suficiente. Până la urmă, rezultatul final nu este satisfăcător. pentru că uh, există sistemele naționale care încă se mai confruntă cu obstacole, sunt doar parțial eficiente și avem doar câteva țări care se descurcă foarte bine pe cele trei puncte analizate. Și avem o serie de țări care, practic, pe urmă, se vedește că n-au făcut nimic. Deci, pe scurt, E bine să încercăm noi să facem lucrurile să se miște la nivel european. Deci să intervenim în cele trei puncte evocate în raport și trebuie să intervenim cât mai rapid posibil. Deci dreptul la uh, un cont de plăți e un drept de bază, un drept fundamental și e foarte important ca acest sistem să fie simplificat toți uh, furnizorii de servicii bancare trebuie să propună un astfel de cont și ar trebui chiar să fie obligați să ofere acest tip de servicii. Deci uh, trebuie să se prevadă un caracter obligatoriu acolo. Bun, există și riscul stigmatizării sociale la care trebuie să ne gândim. Așadar, trebuie ca furnizorii, prestatarii să fie, măcar unii dintre ei să fie obligați să furnizeze acest serviciu de bază. Bun, asta ar însemna ca o serie de clienți uh, să se adreseze unui singur uh, prestatar, deci trebuie să fim atenți aici. Să nu venim cu ajutor uh, social pentru un grup întreg de populație. Trebuie să uh, spunem că acest cont cu funcționalități de bază să fie întotdeauna uh, produsul cel mai puțin costisitor în uh, portofoliul unui anumit furnizor. Deci uh, să ne gândim la posibilitatea de a se reduce costurile. Apoi, uh, clientul uh, care beneficiază de acest tip de servicii nu trebuie să plătească mai mult decât alt tip de clienți. Uh, apoi claritatea în materie de comisioane. Nu trebuie să complicăm lucrurile, să le păstrăm cât mai simple și mai clare posibil. Uh, este o serie întreagă de amendamente care poate că merg prea departe. Uh, legislația există și este în slujba consumatorului, nu trebuie să uităm asta. Consumatorul trebuie să poată compara foarte rapid uh, ofertele pentru a face cea mai bună alegere posibilă. Dacă avem o listă foarte lungă de documente, dacă avem o listă exhaustivă, poate că nu vom facilita deloc misiunea consumatorului, ci din potrivă. Poate ar fi mai bine să ne asigurăm întâi de simplitate ca, până la urmă, consumatorul să poată să identifice rapid uh, serviciile cele mai bune disponibile. Să nu avem o listă stufoasă în care el să nu se mai descurce. Și mm, încă ceva, ar trebui ca uh, demarcarea să fie foarte clară în ceea ce privește durata schimbării, când, până la ce moment este o bancă responsabilă și plecând cu ce moment anume cealaltă bancă preia responsabilitatea uh, și asumă responsabilitatea. Și apoi uh, mai spun că trebuie ca statele membre să uh, poate să și pună în aplicare sistemul, pentru că sunt deja o serie de sisteme funcționale în statele membre care trebuie totuși să uh, poată continua să existe fără prea mari uh, modificări, cel puțin uh, fără modificările nenecesare. Și apoi, un alt aspect important, uh, cheltuielile suportate de consumatori, pentru că nu trebuie să îl coste exagerat de scump faptul că schimbă banca. Uh, deci costul total și eventuale indemnizații trebuie să rămână destul de modeste și apoi în privința transferurilor transfrontaliere Uh, dacă e vorba de uh, țări din zona euro și țările care nu sunt uh, în zona euro aici, e o soluție tehnică nu e chiar așa de simplu de găsit. Ba chiar când este vorba de două țări care fac parte amândouă din zona euro, trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să simplificăm lucrurile cât mai mult în materie de mobilitate. Uh, iată deci o serie de observații pe care am uh, vrut să le fac, dar oricum mă bucură faptul că raportorul uh, a, a, a venit cu propuneri concrete și sper că vom avea în continuare o bună cooperare și să găsim compromisuri favorabile pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Thank you. Uh, now, uh, I'm... Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Filip de Becker, de la Liberali. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu vreau, în primul rând, să mulțumesc domnului Clute pentru uh, volumul mare de muncă pe care l-a făcut, nu doar cu amendamentele, ci și în trecut, când a fost unul din cei care au făcut și rapoarte din propria inițiativă pe tema asta și e foarte bine că ne putem uh, baza munca pe ceea ce s-a făcut deja în Parlament și în comisia asta, raportul care deja a fost publicat. Cred că propunerea comisiei este una de calitate pentru că se ocupă, la, se ocupă de niște nevoi reale. Uh, bun, aș, s-a făcut deja sau aș vrea să repet această pro, uh, distinție între două serii de probleme pe care încercăm să le uh, rezolvăm. Pe de o parte vorbim de excluziune socială, oamenii care n-au acces la uh, contul de bază din motive economice, financiare sau sociale. Uh, și pe de altă parte noi încercăm să rezolvăm și problema pieței interne, transfrontaliere și e vorba de două grupuri diferite cu nevoi, cred eu, diferite. Deci cred că la începutul discuției ar trebui să spunem clar că noi încercăm să rezolvăm ambele probleme în același uh, timp, dar să facem o distinție clară. Și de asemenea să spunem uh, foarte clar că scopul nostru ar trebui și el să fie dublu în acest sens, că <clears throat> discutăm uh, aceste conturi de bază încercând să punem problema din punct de vedere al incluziunii sociale, dar să vorbim și despre piața internă. Dar ambele pot merge mână în mână, cred eu. Mulți cei care sunt de față aici, cei care au lucrat pe subiect în trecut, vor lucra și în viitor, avem un scop comun. Cred că discuția între grupurile politice se va referi la modul în care vom acționa pentru a ne atinge scopul comun. Aici aș avea câteva idei în legătură cu raportul Comisiei și propunerea domnului Clute. În primul rând, în legătură cu schimbul, schimbarea contul contului. Asta cauzează uneori mari întârzieri, dar și costuri foarte mari și trebuie să ne uh, asigurăm că se poate face această schimbare mult mai rapid și mult mai ușor, mai ales între statele membre. Uh, bun, unele ca- multe cazuri sunt în interiorul unui, unui același stat membru, dar putem face progrese aici. Apoi transparența comisioanelor, altă problemă importantă. Uh, și e bine de știut uh, ex ante și uh, ce se întâmplă cu, cu, cu contul și cât îl vor costa pe client toate serviciile legate de acest cont. Bun, sigur că nu trebuie să fie gratis, uh, se face contra unui preț, dar nu trebuie să fie un preț mai mare decât uh, alte, pentru alte servicii din portofoliu. Apoi în, în uh, statele membre există niște sisteme în care au fost înființate de câte diferite bănci niște organisme non-profit pentru anumite servicii, deci să ținem cont și de acest tip de sisteme. Bun, acum este întreaga discuție în legătură cu subsidiaritatea, dar cred că cadrul general uh, la nivel european ar trebui să fie foarte clar și transparent. De asemenea, foarte important ce a propus domnul Clute, să fie și o analiză ex post a prețurilor. Bun, asta poate ar complica lucrurile puțin, deci aici cred că de la început trebuie să fie transparența, de la început pachetul să fie foarte clar, să fie exact expus acolo setul de servicii și fiecare cu ce preț vine. Apoi, externalizarea, altă problemă importantă, cred. Nu sunt convins că ar trebui să creăm o nouă terminologie aici, dar cred că ar trebui să încercăm să aliniem unii din termenii utilizați în diferitele state membre ca să ne asigurăm că și aici există claritate și transparență. Domnul Clute a propus de asemenea și portabilitatea aceasta a conturilor de plăți de bază cu un transfer a numărului specific al uh, uh, contului. Bun, aici cred că e foarte dificil de realizat această măsură din punct de vedere tehnic. Nu știu dacă ne ajută foarte mult. Domnul Lang a vorbit de asta deja. Cred că trebuie să ne asigurăm aici că probleme tehnice nu sunt mai mari uh, decât problemele pe care încercăm să le rezolvăm. Uh, Până la urmă, consider că raportul pe care încercăm noi să scriem aici trebuie să fie foarte ambițios. Știm că urmează negocierile cu Consiliul, deci uh, pledez uh, în favoarea unui raport ambițios, uh, concentrat pe două elemente principale, deci incluziunea socială pe de o parte și facilitarea operațiunilor transfrontaliere. Acum cu criza vedem că mulți tineri încep să uh, plece în alte țări. E vorba și de studenți, dar și de oameni care își caută de muncă și să încercăm să-i ajutăm, măcar uh, deci, în ce privește serviciile bancare de bază, controle de bază, să le punem cât mai puține bețe în roate. Deci cer ca toate grupurile să dea dovadă de ambiție aici, ca să ne asigurăm că raportul va fi de bună calitate. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, um, well, uh, I haven't uh, to add a lot. I just would like. Da, nu vreau să mai spun foarte multe. Vreau să spun totuși că salut faptul că în sfârșit ne este prezentat acest raport, pentru că l-am așteptat uh, mult timp. Uh, Raportorul a identificat uh, principalele probleme cu care ne-am confruntat uh, și la fel uh, domnul Barnier la comisie ar trebui să fim atenți ca să nu contribuim la uh, impresia că Europa se ocupă de orice pe piețele financiare, agenții de rating, bănci asigurări, da, când e vorba de problemele celor mai vulnerabili din Europa, deci să-și deschid un cont bancar sau să uh, poate schimba uh, un cont bancar prea costisitor, că aici nu, nu ne pasă și nu face nimic. Deci să risipim această impresie, cum a spus domnul de Bacăr, trebuie să avem un raport ambițios. Cred de asemenea că trebuie să avem grijă ca soluțiile din uh, țele diferite să nu fie prea diferite între ele, deci uh, trebuie să avem o abordare globală Însă să fim atenți la un lucru și anume ca oricum o ofertă de cont bancar de bază ca aceasta să nu poată fi utilizată în scop discriminatoriu uh, de, în scop de stigmatizare. Pentru că asta ar uh, afecta pe cei mai vulnerabili și nu le-ar face niciun bine. De asemenea, cred că ar fi destul de ironic dacă faptul că anumiți uh, actori care lucrează deja cu cei mai săraci, deci unele uniuni de credit, uh, bănci de economii din țările noastre, faptul că aceștia uh, deja oferă aceste servicii, ceea ce ar putea fi văzut ca un motiv ca alții să, facă, să nu facă nimic, asta ar fi ironic spiritul în care au fost înființate aceste uniuni de credit, instituții de credit, n-a fost uh, ca să se spună că nu trebuie să se schimbe nimic în restul sistemului bancar. Nu, aceste instituții au apărut pentru că băncile nu uh, făceau afaceri cu toată lumea. Deci, cred că, da, trebuie să ne gândim la cei mai vulnerabili clienți eh, și asta să fie în mentalitatea tuturor băncilor și toate băncile să se gândească la ei. Cred că nu facem, eh, nu creăm probleme lui Deutsche Bank dacă ea se va gândi și la cei care trăiesc cu venitul minim. Eh, Asta trebuie să vedem și din punct de vedere al concurenței. Și încă o problemă, în legătură cu care încă n-am uh, auzit să se fi găsit o bună soluție. Deci, dacă din bune motive facilităm uh, foarte mult schimbarea contului uh, bancar, ar fi cea mai bună metodă și cea mai puțin intervenționistă uh, să scăpăm de cheltuielile nenecesare, dar problema e aici dacă tabelele comparative pe website-uri și altele uh, iau în uh, considerare doar costurile. Poate că am putea obliga băncile să adopte anumite modele de, modele de business, dar asta comparând merele cu perle. Deci dacă uh, avem o bancă cu o rețea foarte extinsă de filiale locale, pe când alte bănci operează doar pe internet și facem o comparație între cele două, Uh, pe de o parte poți avea o linie verde telefonică, dar uh, cealaltă bancă, acolo ai o persoană reală cu care poți vorbi, nu să-ți răspunde un robot. Deci aici am comparat merele cu perle. Deci să fim atenți ca să nu adoptăm măsuri discriminatorii tocmai în defavoarea celor care uh, au și servicii în rețea sau uh, au adus alte îmbunătățiri calitative. Și apoi, ce se întâmplă cu stabilitatea financiară? Deci dacă facem o comparare simplistă între conturile bancare, indiferent de faptul dacă uh, banca are sau nu, uh, uh, sau ce volum de capital are banca, atunci am putea să creăm modeluri de afaceri în care unii să încerce să aibă fonduri cu un volum cât mai neînsemnat posibil și dacă noi ne mișcăm spre bail-in-uri uh, ale depozitelor uh, de peste 100.000 uh, de euro, ar putea să creăm, am putea să creăm probleme pentru consumatori. Deci trebuie să fim atenți cum facem această comparație. Da, să nu fie, să nu fie un criteriu costurile, ci să ne gândim și la calitate. voi pentru a uh, consolida aspectul transfrontalier și piața comună să adoptăm ă, criterii clare, nu ă, dubioase sau îndoielnice. Dincolo de asta, domnul Clute a făcut treabă foarte bună. Acum mai sunt de discutat niște detalii, dar până la urmă ar trebui să încercăm să ajungem la țintă cât mai rapid posibil cu obiectivul uh, ca în această legislatură să avem și o lege măcar uh, țintită foarte clar înspre a-i ajuta pe cei mai vulnerabili de pe piețele financiare. Mulțumesc, domnule Gigold. Îmi pare rău, trebuie să spun că avem o listă întreagă de colegi care au cerut cuvântul. V-aș ruga pe toți să încercați să fiți cât mai succint posibil pentru că suntem deja în întârziere. Uh, thank you very much. I think This, uh, first of all, I'd like to thank the rapporteur for having... Mulțumesc uh, și mulțumesc și raportorului că a întocmit așa de rapid uh, proiectul de raport. Sunt de acord cu ce au spus deja unii din antevorbitorii mei și cu ce a inclus raportorul. Cred că Filip, pe bună dreptate, a spus că aici trebuie să vedem că vorbim de două lucruri. Accesul la servicii financiare pentru mulți dintre cei care n-au acces și nu găsesc niciun motiv ca cineva să nu fie de acord cu asta și cred că e o bază foarte bună pentru un consens. Și a doua problemă e piața unică. Și trebuie să înțelegem că situația e diferită de la stat la stat. Da, s-a spus aici că unii preferă banii gheață, unii nu vor să-și deschidă conturi. Eu provin din comunitatea eh, emigran, de emigranți care se baza mai mult pe bani gheață, de deci din proprie experiență vă spun. Unii nu doreau să apeleze la uh, credit, la bănci, la carduri. Deci unii la nivel local sau chiar național eh, încă lucrează cu bani cash, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă acces la unele din servicii, pentru că trebuie să ne gândim că chiar dacă nu ai cont bancar, poți să ai un, un, un card de credit cu uh, noile tehnologii. Deci tu să ai servicii de credit, să faci cumpărături pe internet, să cumperi produse, chiar dacă n-ai un cont din acesta. Să nu uităm că avem toate noile tehnologii și trebuie să ne gândim că nu trebuie să avem o dezbatere în care vorbim de cum să avem mai multe CD-uri și uh, discuri de uh, LP-uri într-un, într-o era MP3-ului serviciile bancare sunt unele, reprezintă unul din ultimele domenii în care nu s-au aplicat uh, tehnologiile de ultimă oră. Bun, avem uh, uh servicii bancare pe internet, pe telefonie, dar The Economist a spus că, de exemplu, uh, băncile nu au, de exemplu, serviciile Spotify. Băncile aduc împreună pe cei care împrumută, pe cei care economisesc și uh, noile tehnologii uh, permit, de exemplu, împrumutul interpares. Uh, s-a vorbit aici de a compara merele cu perele, dar cu uh, tehnologiile poți utiliza, vă rog, un joc de cuvinte cu computerele Apple, da, mere care poți fi utilizate pentru a cumpăra pere. Și trebuie să mai uh, spun că mă preocupă faptul că vom forța băncile să ia anumite măsuri sau să crește numărul băncilor de pe această piață când uh, există diverse soluții locale în alte țări. De exemplu, oare chiar vrem să fim uh, răspunzători pentru băncile care oferă acelea servicii pe care le oferă uniunile de credit? Am spune că da, e bine pentru, com- pentru concurență. Însă, până la urmă, am putea ajunge într-o situație în care cei care au acces la servicii de bază nu mai sunt așa de bine serviți, serviți pentru că noi încercăm să împingem băncile în această piață și astfel să fie scoase de pe piață tocmai aceste uniuni de credit. Nu, noi trebuie să ne gândim la aceste, cât mai mult posibil la aceste servicii alternative de împrumut și să le îndepărtăm barierele care stau lor în cale. De exemplu, asta mi se spune mie de către proprii mei alegători. Să, mi se spune să nu dăm băncilor prea multe puteri. Deci haideți să avem grijă de ceea ce ne dorim, într-adevăr. Și apoi, uh, deci piața unică, spuneam eu. Oare oamenii chiar uh, vor să uh, facă aceste schimburi de conturi dintr-o țară în alta? Bun, poate depinde din ce țară provin. Eu am vorbit cu mulți tineri din țara mea ei spun, de fapt, că ce vor ei, e, atunci când merg în străinătate, să poată fi în stare să deschid un cont acolo și poate să transfere mult mai ușor bani și nu să treacă de la un cont din, Fran- din Marea Britanie în Franța și apoi să treacă înapoi. Deci oare problema e reală sau e doar, doar dă frumos pe hârtie? Trebuie să, să vedem asta mai în detaliu. Și apoi, în legătură cu transparența, cred că una din Bun, aici sunt două chestiuni uh, în sistemul bancar. Una e că poate că există un interes care ne-ar putea induce în eroare. Acest, oamenii văd uh, niște cifre foarte mari. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani un prieten i-a împrumutat uh, o, 100 de lire altui prieten și spune, i-a spus că, bun, îmi plătești cu o dobândă de 10 lire peste o săptămână. Dacă ar fi fost uh, aici uh, un împrumut oficial, care ar fi fost uh, comisionul? Da, intervenție fără microfon. Deci, pur și simplu, oamenii uh, nu mai au niciun stimulent să facă așa ceva. Dacă vezi doar cifrele, 100 de lire și plătești 110 lire înapoi peste câteva săptămâni, cred că e exact uh, tipul de transparență la care trebuie să ne gândim. gândim. Deci cât împrumut și cât plătești înapoi și în ce termen. O săptămână, o lună, un an, ca toată lumea să înțeleagă exact și să poată compara diferitele servicii de împrumut. Și ultimul lucru, deci, transparența modelurilor de afaceri uh, cu uh, conturile bancare. Banii, sigur că nu rămân acolo în depozitul ăla, nu-ți, de, nu-ți bagi bani într-un safe, ci împrumuți banii uh, băncii și banca, sigur, apoi împrumută uh, cu, mai, cu dobândă mai mare. Haideți să avem mai multă transparență, ca oamenii să înțeleagă că atunci când își bagă bani în bancă, nu înseamnă că rămân acolo într-un safe. Haideți să ne asigurăm că uh, sistemul nostru uh, este explicat foarte bine, ca toată lumea să înțeleagă. Mulțumesc. Domnul Sampo este ei sau nu? Nu, se pare că uh, nu, dau cuvântul domnului Balz, dar vă rog pe toți cât mai succint posibil, că timpul ne presează. <clears throat> Herr Vorsitzender, erstmal herzlichen Dank auch äh, an den Berichterstatter. Da, mulțumesc. Ich, uh... E bine că l-avem pe Jürgen Klute ca raportor lucrat atât de mult, a spus tot ceea ce era relevant. Nu am nimic împotriva acestei propuneri în general. Eu cred că noi, în Comisia Econ, ne putem declara mulțumiți. E bine că avem o bază de plecare în această privință, însă e clar că era nevoie de niște condiții prealabile, trebuie să arătăm clar care sunt avantajele și inconvenientele și la urma urmei, trebuie să apărăm uh, cu tărie aceste propuneri și să ținem cont de principiul proporționalității. Ceea ce privește diferitele sfere de aplicare, regulamentul privind accesul la conturile de bază de plăți pentru orice persoană, mi se pare ceva destul de problematic, deoarece consumatorii indiferent care ar fi cetățenia și locul lor de reședință, ar trebui să-și poată deschide un cont în bancă oriunde. Nu mai trebuie justificată o anumită relație specială de reședință sau de afaceri față de banca uh, unde dorește să-și deschidă un cont. Mi se pare că e ceva problematic în practică. După aceea, cerințele privind uh, un venit de bază sau un domiciliu X și aici se elimină această exigență. Contul de bază nu va permite să rămâi fără bani, fără acoperire, un cont. E un cont care tot timpul trebuie să aibă bani. Referitor la proporționalitate, aș avea un alt comentariu. Știți că eu țin mult la proporționalitate. Eu cred că toate serviciile de plată nu au cum... Nu, eu nu cred că toate serviciile de plată pot fi integrate în contul de bază. Aici vor fi afectate mai degrabă băncile cu caracter local, la care orice cetățean poate să aibă acces. Aceste bănci se vor confrunta cu o anumită povară, cu un anumit cost birocratic. Iar noi nu ne dorim ca micile entități bancare să fie împovărate acum cu costuri suplimentare. În ceea ce este sfera de aplicare, atât în propunerea comisiei cât și în propunerea lui Clute, se propun lucruri rezonabile. Transparență, transparență privind tarifele bancare, deci sunt niște modificări uh, binevenite. Știți că în, multe state, în unele state membre există un nivel mare de transparență în legătură cu taxele și tarifele bancare. Nu trebuie să renunțăm, să se piardă această transparență dacă, de exemplu, se schimbă contul bancar. Un cont de bază ce înseamnă? Înseamnă de asemenea o anumită mobilitate din partea utilizatorului respectiv. Însă eu cred că ar fi util să se înleznească uh, schimbarea contului uh, la nivel transfrontalier și să vedem exact ce costuri sunt asumate de client și ce costuri trebuie să fie asumate de bancă. Pe mine mă îngrijorează modul în care anumite detalii vor fi transpuse în practică. Mulțumesc. Două minute. Doamna Intveld, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, mulțumiri raportorului care, după părerea mea, am pus bazele unui text foarte bun pentru dezbatere. Îmi place cum vorbim noi așa despre niște instrumente existente de secole întregi. Colegul meu tocmai spunea că lumea se mișcă și se dezvoltă foarte rapid și poate că instrumentele vor fi depășite foarte curând. Deci aș vrea să spun și eu ce spune raportorul nostru din umbră, Filip de Bacăr. Trebuie să fim ambițioși, nu să ne gândim doar la tradiție. Lumea s-a schimbat. Încă avem, nu mai avem, nu mai suntem ca pe vremuri când căram banii peste alb cu catării, cu săculețe. Deci nu putem. Acum moneta e bătută altfel. Nu mai e ca pe vremuri. Vrem, într-adevăr, comerț transfrontalier, vrem comerț electronic. Vom negocia și un acord de liber schimb transatlantic, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, avem nevoie de o piață unică reală, nu 28 de economii care colaborează, Ce o piață unică, în adevăratul sens al cuvântului. Și asta ce înseamnă? Oamenii ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba conturile bancare transfrontalier sau nu și să își păstreze același număr de cont. Asta se face la nivel național și în sectorul telecomunicațiilor. Oamenii își pot schimba furnizorul uh, telecom și să-și păstreze numărul de telefon. Și bancherii sunt deștepți, sunt sigură că vor inventa un sistem care să facă posibil așa ceva. Deci dacă cineva a reușit să inventeze moneda bătută, sigur se va inventa și posibilitatea de a-ți menține numărul de cont. Bineînțeles că băncile au fost uh, au tezitări sau nu prea sunt interesate de unele măsuri, însă cred că e interesant să avem și o piață internă pentru uh, sectorul cu amănuntul, sector bancar cu amănuntul, pentru a stimula acest sector și pentru a le depăși orice reticență. Deci de aceea eu cred că avem nevoie de un, ambi- de un raport ambițios care să fie un par mai înainte. Și asta ce înseamnă? Să-ți poți schimba contul la nivel transfrontalier și să-ți menții numărul de cont. Vă mulțumesc, domnul Gozes. Merci, monsieur président. Je vais être bref. Mulțumesc, voi fi foarte succint. Două aspecte există aici. Incluziunea bancară și din acest punct de vedere putem fi de acord cu majoritatea propunerilor făcute de raportorul nostru, care a făcut o treabă excelentă. Și în al doilea rând, modernizarea lumii bancare. Să uităm că banca e o industrie. Acesta nu e un sistem de economie administrată. Nu poți să spui că ține de economia de piață și în același timp să cerem să se întreprindă tot felul de reforme pentru uh, cel care e procător în situația asta. Trebuie să fim rezonabili și precauți, deoarece dacă împovărăm industria bancară cu toate aceste constrângeri care îi obligă la niște evoluții tehnologice rapide, deci vom tulbura acest sector, așa cum se întâmplă și cu alte industrii. Bineînțeles, și în alte domenii există în uh, reguli privind mediul, privind securitatea, Problema schimbării contului de la o țară la alta. Nu e o problemă imediată. Nu. Propunere care trebuie păstrată pe viitor. Să ne gândim la problemele economice. Să nu uităm că avem și o problemă de ocupare, de să nu fim schizofreni. Thank you, Mrs. Gular. Doamna Gular. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. În primul rând, îi mulțumesc Comisiei pentru munca făcută și deși nici eu nu vreau să-mi stric vacanța de vară ca, Berna, ca domnul Langă, trebuie totuși să reacționăm rapid, e un text important. Tot ce am făcut, electorul cu Emir, cu piețele, e minunat, exagerat, însă iată aici avem ceva concret pentru cetățenii europeni. În al doilea rând, să nu uităm piața internă. Jean-Paul, nu prea suntem noi de părere diferită, însă de câteva decenii tot trebuie să avem o piață comună la serviciile financiare. Și aici vrem să le impunem băncilor ceva măsurat, nu exagerat. Vrem ce? Să se poată compara prețurile și taxele și tarifele. Nu cred că ucidem băncile acum dacă le facem asta. Și la, nu cred că cetățenii sunt sensibili la uh, problemele bietelor bănci, sărăcuțele. Transparența e importantă. Mulți au spus că trebuie să poți alege în cunoștință de cauză și, cum spunea Filip, raportorul nostru din umbră, trebuie să fim ambițioși. E drept. Deocamdată nu există un număr enorm de persoane care au conturi transfrontaliere. Însă uitați-vă câți oameni trăiesc în mai multe țări, au familii în țări diferite. E ceva ce era excepțional în urmă cu 20 de ani. Acum e obișnuit să se întâmple asta. Deci de aceea trebuie să găsim o soluție pentru cei uh, mai vulnerabili și pe de altă parte trebuie să înlesnim tot ceea ce înseamnă activitate transfrontalieră. Un ultim cuvânt. Îmi place mult abordarea comisiei. Ea abordă mai multe dimensiuni și evită stigmatizarea persoanelor vulnerabile. Și aici vorbesc în numele intergrupului pentru combate sărăcia. Iurgan știe foarte bine despre ce vorba. Toate mesajele pe care le primim din acest mediu e că oamenii nu-și doresc decât să aibă acces la un număr de servicii de bază pe picior de egalitate. Și cu cât vom trata uh, în mod mai egal consumatori, indiferent de mediul din care provin, cu atât mai bine va fi, cu atât mai bine va fi. Nu cu toții au nevoie de aceleași prestații bancare. Însă trebuie să existe un acces uh, egalitar. Și problema fragmentării create de crize nu ceva nou. Există și plățile digitale pe care ar trebui să le încurajăm. În orice caz, Iurgen, îți mulțumesc mult că te-ai ocupat de acest dosar și țin să spun că îți acordăm toată încrederea noastră. Mulțumesc acum. Domnul Crute, din nou, vă rog să fiți succint. Nu, dar înainte dorește să intervină domnul Langan. Vreau să reacționez la ce a spus Sofie Intveld. Sofie spunea că trebuie să creăm o piață unică. Da, știu, bineînțeles că trebuie făcut asta. Însă asta nu depinde de uh, contul de plăți, contul de bază. Nu așa se creează piața unică. Eu cred că statele membre trebuie să-și mențină responsabilitatea și transferabilitatea și portabilitatea tarifelor în cadrul uh, EPA, în cadrul uh, uh, zonei de plăți euro. Deci e vorba aici de relațiile de muncă normale. Asta nu înseamnă că nu va exista posibilitatea de a exclude pe cineva. Asta nu înseamnă, mă scuzați, că vor fi excluși oamenii. Domnul Clute, mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc tuturor pentru intervențiile făcute, pentru comentarii. Trebuie să vă spun că, în general, există diferențe, însă cred că putem ajunge la o înțelegere și în orice caz eu sunt dispus să avem o abordare pragmatică. Werner Lange însă, referea la o chestiune care trebuie dezbătută cu mai mare atenție. Eu cred că peste tot în Europeană trebuie, trebuie să existe accesul la aceste conturi de bază. Însă cum vom face asta? Pentru asta trebuie să vorbim mai mult. Însă nu cred că aici ar trebui să existe o competență strict națională, suverană. Dacă toate băncile ar recunoaște reciproc un cont X dintr-un alt stat, deci dacă ar face asta, ok, însă în Marea Britanie, dacă trăiești și studiezi acolo, de exemplu, ești obligat să deschizi un cont britanic. Dacă nemții ar accepta un cont din Germania, de exemplu, studia în german, ar putea merge să studieze în Marea Britanie și ar folosi propriul cont din Germania. Însă problema e că te obligă unele țări să-ți deschizi un cont pe teritoriul lor. În rest, odată ce vom avea amendamentele, vom putea progresa, avem baza pentru a ajunge la un compromis și a discuta. Werner Lange făcea și o propunere concretă în legătură cu termenele. Noi am uh, ajustat la milimetru calendarul pentru a putea încheia totul înainte de sfârșitul anului sau înainte de sfârșitul mandatului nostru. De aia am fost mai strict. E drept. Poate că vom amâna totul cu o săptămână. Domnule Langan, în ceea ce privește propunerea calendarului pentru amendamente, vom considera această cerere pentru amânarea înaintării amendamentelor. Vă voi confirma prin e-mail toate acestea. Vă rog să fiți succint, mai avem încă un raport. Ok. Clute? Domnul Clute. Da, acum vă încheia. Gata, de fapt am terminat. Mulțumesc. Ultimul raport pentru această dimineață, raportul doamnei Ferreira, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Punerea în aplicare a priorităților pentru 2013. Thank you very much. Doamna Pereira, în engleză, să fie mai rapid. E al doilea raport. Cu semestrul european. E vorba de învățămintele care trebuie trase pentru următorul semestru. Oglindește de asemenea și concluziile din recomandările specifice fiecărei țări. Presupun că toți colegii au citit raportul. Mă voi concentra doar pe principalele idei. Lucrurile merg în direcția corectă, după părerea mea, însă cam nevoios. important să avem niște mesaje simple, dincolo de consolidarea fiscală, care, bineînțeles, e esențială, trebuie să ne dăm seama că în urma experienței dobândite avem nevoie de un minim de creștere. Ministrul de Finanțe din Portugalia știți că a fost pus practic uh, într-o situație uh, cu spatele la zid, a fost clar, nu se puteau uh, respecta măsurile de austeritate, nu au putut fi atins obiectivele stabilite de Troica. De aia și-a dat demisia. Probabil ăsta e principalul motiv. Deci e nevoie de creștere reală pentru a reechilibra conturile publice, mai ales bugetele naționale. Și Parlamentul ar trebui să-mi transmită un mesaj clar prin care să arate că niște măsuri uh, de încurajare a creșterii sunt într-adevăr uh, întreprinse. Cuvintele sunt, totul pe hârtie, însă inițiativele practice încă lipsesc. De asemenea, cum putem uh, stimula această creștere? Țările care au excedent și-ar putea crește puțin uh, cererea. Oricum și-au crescut productivitatea, deci ar trebui să crească puțin salariile și consumul intern pentru a crea o spirală de creștere pe piața internă europeană. Trebuie să existe o mișcare simetrică față de cea pe care o facem cu țările care sunt deficitare, unde creșterea internă trebuie redusă. E important de asemenea să nu avem o abordare unică pentru toată lumea. Detaliile din recomandările specifice țărilor sunt din ce în ce mai importante și aceste recomandări sunt diferite, deoarece economiile sunt diferite și trebuie să se ajusteze în mod diferit, în funcție de diferitele lor modele economice. De asemenea, trebuie consolidată interdependența puternică dintre mai multe economii europene, mai ales în zona euro. unde țările care au aderat la euro nu mai dispun de instrumentele normale de uh, rată de schimb în bugetele naționale pentru a stimula economia. Nu mai au astfel de mecanisme. Dacă avem măsuri de recesiune și de austeritate peste tot, dacă am avea asta, bineînțeles, nici exporturile nu ar crește. Să ținem cont de toate informațiile pe care le avem în uh, raportul privind mecanismul de alertă. Îi cerem comisiei să analizeze impactul asimetric în funcție de diferitele economii zona euro, dar și nu în general. Cred de asemenea că trebuie să-i cerem comisiei fac o evaluare prudentă a așteptărilor Această previziune este revizuită acum, uh, pare să fie mult mai pesimistă și asta crește nivelul de îngrijorare a investitorilor și uh, a cetățenilor. Deci aceste uh, estimări trebuie făcute corect. Trebuie să ne dăm seama că ceea ce propunem noi va da rezultatele um, așteptate. Investițiile în educație, în eficiență energetică, în cercetare sunt importante de asemenea și să nu uităm obiectivele din Europa 2020 care nu au înregistrat progrese. Dacă vrem creștere pe viitor, să fim cel mai mare bloc internațional economic, nu trebuie să uităm că e nevoie de creștere și de investiții în acele domenii care ne vor oferi creștere pe termen lung. Regretăm de asemenea că pactul pentru creștere și locuri de muncă nu este implementat. De asemenea, un raport de activitate de la BEI. De asemenea, nevoie de noi stimulente financiare pentru a sprijini statele membre atunci când vor trebui să pună în practică reformele structurale pe care le recomandăm acum. Deci așteptăm o inițiativă anunțată de multe ori de comisie privind competitivitatea, instrumentul de convergență instrumente de convergență, CCI în engleză, și compatibilitate și cerem de asemenea comisiei să evalueze ce își dorește Europa să facă în ceea ce vrește politica sa externă și comercială. Și aici uh, nu protecționismul trebuie să fie uh, trăsătura principală, ci accesul uh, pe piețele terțe de care avem nevoie pentru a crește. Și, bineînțeles, avem nevoie și de un teren comun în ceea ce privește chestiunile sociale și de mediu. Îi cerem comisiei să facă și o evaluare exactă a impactului social al tuturor reformelor recomandate. Și cerem comisiei de asemenea să Uh, adauge un pilon social la Uniunea Economică și Monetară, așa cum a stabilit Parlamentul în raportul doamnei Marian Thyssen. Fiindcă acum stabilizatorii economici sunt blocați în statele membre care au nevoi sporite, cerem de asemenea să avem tabele de bord sociale asemănătoare celor uh, legate de dezechilibrele macro bugetare. Între timp s-a creat acel grup promis de... Încă nu s-a creat acel grup când s-a votat TUPEC-ul. E un grup care trebuie să analizeze modalitățile prin care putem avea o administrare comună a datoriei suverane. E greu de gestionat pe termen scurt datoria suverană, deci e nevoie de o abordare generală, europeană, pentru a scăpa de această datorie în euro. Relansarea economiei reale acum și MM-urile. Iarăși ceva foarte important, pentru asta trebuie încheiată Uniunea Bancară, inclusiv uh, mecanismul unic de rezoluție, fondul unic european. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe 10 iulie. De asemenea, schema de garantare a depozitelor. E vorba de legislația privind înghețarea depozitelor trebuie să se recapete încredere în economie și să se reconstruiască piața internă. Evaziunea fiscală și taxa pe tranzacții financiare. Vrem și aici să se facă tot ceea ce a cerut Parlamentul în deciziile sale. Gata responsabilitatea troicăi, de asemenea, transparența e necesară. Din păcate, ce privește stabilizarea zonei euro, acum lucrurile se fac mai degrabă la nivel interguvernamental. E tot ce am avut de spus. Sunt chestiuni pe care Parlamentul le cere de mult timp, nu i s-a dat încă un răspuns și credem că e momentul să facem presiuni, să trecem la acțiuni, la acțiune, nu doar să ne limităm la discursuri. Dacă vom avea o propunere generală, cred că putem avea o poziție comună puternică a Parlamentului în aceste vremuri grele uh, în ceea ce privește funcționarea zonei euro. Mulțumesc. Acum, umbrele, domnul Gosef. Merci, monsieur le président. Merci, euh, madame Ferreira. Mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne Eliza Ferreira, pentru acest raport. Je că que nous ressassons, j'ai pas dit elle, je dis nous noi de luni de zile tot spunem aceleași lucruri, tot măcinăm aceleași lucruri. Ă, cerem să avem creștere, să nu mai avem austeritate, finanțele publice să se însănătoșească. Tot ne rugăm aici cu pioșenie, dar nu facem nimic. Noi credem că doar prin cuvinte pot fi soluționat problemele, nu se fac așa lucrurile. Put nu a fost cuvântul pentru noi. <laughs> E fals. Vedem asta. Chiar și pentru țările care au făcut eforturi. Uite, nu funcționează. Ieri am, l-am, i-am pus întrebări lui domnul Draghi, l-am întrebat ce se întâmplă în Portugalia. Norocul meu a fost că n-am primit niciun răspuns. Asta BCE-ul face parte din Troica. Deci mă cred că, cred că și Draghi poartă ceva răspundere, nu? Însă atunci când trebuie să facem legi, știm să le facem, să tot le facem, să le blocăm la Consiliu. Da, noi tot vorbim, vorbim, pălăvrăgim și uite, 2013, 2014 bate la ușă. Ce se întâmplă cu obiectivele pe care vrem să le îndeplinim? Unele țări vorbesc de guvernanță economică. Însă aceleași țări, după aia, contestați deciziile luate la nivel european. Contestă, mă scuzați, deciziile luate la nivel european de Consiliu. Ni se spune că e nevoie de reforme structurale. Toți cred că vor face astfel de reformă și în Franța, de exemplu, li se explică cetățenilor că vor fi reformate pensiile și că nu va fi așa dureros. Ei, dacă n-ar fi fost dureros, ar fi făcut de mult timp. Adevărul e că va fi dureros. E simplu o familie care se întinde mai mult decât e plapuma, va trebui să luăm măsuri acum pentru a regăsi o anumită stabilitate. Și pentru asta, ce înseamnă? Trebuie să fim atenți la banii pe care îi cheltuim, banii publici, trebuie să fim mai uh, eficienți, de asemenea, întreprinderile care creează creștere trebuie să aibă un cadru care, prin care să se dezvolte. Ni se spune, vai, vai, trebuie să recapătăm încrederea. Însă cum să o recapeți? într-un sistem care se schimbă odată la șase luni, care e tot modificat. Când te lansezi într-o afacere, trebuie să știi ce vei pune pe masă în următoarele 5 ani. Nu e prea mult să ceri așa ceva. Și ce ne lipsește nouă azi? Nu ne lipsesc ideile, ci ne lipsește activitatea. Deoarece creșterea a venit doar odată cu activitatea, nu prin alte mijloace bineînțeles, se spune că bogații ar trebui să cheltuie mai mult, să consume mai mult. Eu cunosc cazul Franței cel mai bine. Uite, acum uh, la toamnă va începe din nou școala. Familiile primesc o primă. Ce se întâmplă? În marile magazine se vând, bineînțeles, televizoarele de ultimul model, cu plasmă. Asta se întâmplă, însă, da, noi vrem o creștere exponențială, însă nici asta nu funcționează așa pur și simplu. Cei care pretind acum că ne conduc ă, ar trebui să vină cu niște soluții curajoase. Mi se spune, ei și voi ați la putere, putea, puteați să veniți cu ele. Însă eu zic, în primul rând, e nevoie de o siguranță juridică, fiscală și socială. I-am mai pus o a doua întrebare ieri domnului Draghi. L-am întrebat că ține cont el de suferințele sociale atunci când se evaluează riscurile sistemice. Nici la întrebarea asta nu mi-a răspuns. Nu contează că ești de stânga, de dreapta, dar n-ai cum să, să nu să rămâi uh, să nu te gândești deloc la situația celor care trec prin mari uh, dificultăți acum sociale. Deci nu putem fi indiferenți acest semestru sper eu că va aduce și niște avantaje. Comisia a dat niște recomandări mai precise decât cerusem noi. Însă cu cât sunt mai precise recomandările comisiei, ne plângem că merge prea departe. Dar nu, problema după aia e Consiliul. Consiliul trebuie să valideze ce propune comisia. Deci trebuie să fim conștienți de un lucru, că fără activitate, fără niște tot felul de astfel de măsuri încropite de tot felul de economiști care de fapt nu prea știu ce să fac Deci nu așa recăpătăm încrederea. Uite cu Troica ce au zis, vai, am calculat greșit. Ce ar spune un pacient dacă după aia, după operație, chirurgul îi spune, știți, am făcut de vreo 10 ore operații, de 8 ore am reușit. Eu sper că și pentru dumneavoastră va fi uh, o reușită. Iată care e situația actuală. Eu sper că în urma acestui proces de reflexie în legătură cu semestrul european să ajungem la ceva concret, să mă cantem că nu va fi cazul. Ești de data asta. Mulțumesc, domnule Goze. De la socialist nu vă pe nimeni. A, sunteți socialist? Da, doamna Ferreira era de la socialiști. De la liberal nu e nimeni? Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Lambert. Ce, pas mieux, je, je parlerai bien français. Da, voi vorbi franceză, azi accept să vorbesc franceză, pentru dragul tău, Jean-Paul, pentru că sunt de acord cu tine. Într-adevăr, trebuie să vedem cum putem uh, recăpăta un anumit dinamism economic. Însă eu cred că pot fi făcute propuneri concrete, însă cred că îmi dai dreptate. Dacă la nivelul societății noi sufocăm, îi sufocăm pe cei mai mici, nu așa vom reuși ceva. Și când mă gândesc la a sufoca, mă gândesc la micile întreprinderi și la consumatorii cei mai vulnerabili. Dacă vrem să fim, să dăm dovadă de un spirit concret, să ne dăm seama că e nevoie de o reformă fiscală profundă și pentru asta nevoie de acțiuni comune europene. Dacă rămânem cu aceeași logică de competiție fiscală între noi, cei neputicioși plătesc alele sparte și cei mari scapă. Deci trebuie să ne gândim la schimbarea impozitelor pentru persoane fizice și pentru întreprinderi, să pentru asta nevoie de o armonizare fiscală între toate țările. Asta țineam eu să spun. Deci, iată un domeniu în care putem acționa concret. Eu împărtășesc o serie din uh, lucrurile spuse de raportoare. Vreau să atrag doar atenția asupra unor elemente pe care vreau să le consolidăm. În primul rând, referitor la acest semestru, e un exercițiu destul de nou. Da, e o îmbunătățire de la un semestru la altul. Vedem că munca făcută e mai bună, din ce în ce mai bună. Primul semestru a fost un exercițiu uh, făcut de DG ECFIN, ceva așa colegial la comisie. Ok. Însă știm că unii sunt mai egali decât alții, așa și între frați. DG ECFIN acum e mai importantă decât DG Mediu sau nu știu care altă direcție generală. Deci noi am vrea să fie toți egali între ei. Însă, de asemenea, ne dorim și o anume armonizarea metodelor. Și ce văd eu în acest exercițiu? Este echipe specifice în sânul comisiei, pe țări, echipe care lucrează în funcție de niște standarde destul de diferite. De exemplu, ceea ce privește cheltuielile în domeniul cercetării și dezvoltării. În strategia 2020 există un obiectiv, 3%. Suntem departe de asta, un element care i-ar permite economiei să devină competitivă din nou. Să vedem că acest aspect e luat în considerare mult mai serios de anumite țări și mai puțin serios de alte echipe. Și de multe ori nu repetenții clasei uh, primesc recomandările cele mai dure, din păcate. De aia zic eu că e nevoie de o metodologie mai riguroasă, o metodologie comună între diferitele domenii de activitate și țări pentru ca acest proces să aibă o amploare mai mare. De aceea eu cred că propunerea legislativă de coordonare exante a politicilor economice e o șansă de a înscrie în legislația europeană niște standarde metodologice comune. Profit acum, de asemenea, nu știu dacă e cineva de la comisie în sală, sper să fie așa și sper că îi se va spune domnului Oli Ren așteptăm să acționeze în două privințe. Pe de o parte, s-a anunțat un exercițiu în legătură cu evaluarea calității cheltuielor publice. Să vedem dacă putem analiza mai bine cheltuielile care sunt pentru viitor sau care sunt doar uh, de funcționare. Am primit o scrisoare de la Oli Ren, însă nu prea spune multe Credem că acest exercițiu trebuie făcut într-un mod mult mai aprofundat. Un alt domeniu, o comunicare privind dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. În six-pack, la procedurile privind dezechilibrele macroeconomice, am insistat asupra faptului că parametrii sociali pot constitui, pot duce la niște dezechilibre grave, inclusiv de natură economică deci care amenință starea de sănătate a Uniunii Economice și Monetare. De aceea e important ca în tabelul de bord să avem și indicatori sociali credibili, cuantificabili, pentru a monitoriza, pentru a supraveghea ce se întâmplă. Deci dacă vrem o economie dinamică, nu o vom avea cu 25, 26, 27, 28% din populație Uh, cu un nivel de venituri foarte scăzut. Deci în fiecare an crește numărul de persoane uh, sărace. Poate că unii cred că asta e o problemă etică și poate că unii se gândesc că ar trebui să ne gândim la Declarația Universală a Drepturilor Omului, unde spune că toți ne-am născut uh, egali și cu drepturi egale. Dar iată, uite, acum avem un sfert din populație uh, într-o situație de sărăcie cheltuie banii pentru a supraviețui. Și din punct de vedere economic e o prostie, nu doar etic. Asta înseamnă practic să neutralizezi o parte din capacitatea productivă a societății. Asta pentru cei care folosesc acest termen când vorbesc. Deci de aceea zic eu că ar trebui să privim fiscalitatea din alt unghi. Un alt lucru important, dacă vrem să avem o economie rezistentă, să ne uităm la productivitatea muncii. Noi n-am spus niciodată că nu ar trebui să ținem cont de productivitatea capitalului și a resurselor. Uitați-vă la nivelul de remunerare pentru capital. Ce preț plătim pentru energie și resurse? E bine, trebuie făcute aici eforturi pentru eficacitatea energetică și a resurselor trebuie cumva să-i domesticim pe acționari, care trebuie să învețe că pe lumea asta acum veniturile lor vor fi mai scăzute. Cum zicea Jean-Paul Gozez, reforma pensiilor <laughs> e dureroasă, așa e. Da, banii nu pică din cer. Da, despre asta e vorba pensionare trebuie să se obișnuiască cu asta, dar și acționare, nu? Să nu aștepte în continuare niște beneficii de 10-15% pe an. Asta nu mai există pe economia de piață. Asta e adevărul. Și nu e doar un concept de justiție socială, ci de competitivitate. Care, ca, care e uh, avantajul Chinei față de noi. La ei, capitalul nu aduce așa niște beneficii atât de mari. La noi, capitalul aduce niște beneficii mult mai ridicate față de niște randamente decente și uh, rezonabile într-o economie de piață competitivă. Deci dacă vrem să mobilizăm suficienți bani pentru investiții, e bine să ne gândim că renta n-ar trebui să mai fie atât de bine remunerată. Deci aici există o incompatibilitate cu economia de piață. În ceea ce este controlul democratic al troicăi. Și reacționez și la ce a spus Jean Paul. Eu văd că unii ne spun, da, e nevoie de o mai mare integrare politică, economică în Europa. Și după aia, când se adoptă măsurile, le spun, oh, nu, nu mai vrem. Ei, nu poți să ai tot ce-ți dorești. Trebuie să mai și sacrifici câte ceva. O condiție esențială pentru ca cetățeanul de rând din Belgia, din Franța să accepte deciziile de politică economică e următoarea. Această decizie trebuie să fie legitimă din punct de vedere ridicat, indiferent că uh, a fost luată la Paris sau la Bruxelles. Despre asta e vorba. Acum avem un semestru cu legitimitate uh, democratică suficientă. Nu putem spune că gata, nu mai trebuie să lucrăm cu acest semestru, însă eu zic că ar trebui să existe același nivel de legitimitate democratică la Bruxelles față de statele membre. Eu nu sunt printre cei care spun că tot ce se întâmplă în capitale e legitim și ce se întâmplă la Bruxelles nu. Nu, nu, nu. Democrația e imperfectă peste tot, și la Paris și la Bruxelles. Însă calitatea democrației trebuie îmbunătățită peste tot. Trebuie sporită legitimitatea democratică a deciziilor pe care trebuie să le luăm. Vă mulțumesc! Domnul E. Pink acum va lua cuvântul. Cinci minute, vă rog doar. Da, domnule președinte, o voi face. Nu voi vorbi așa de mult ca antevorbitorul meu, niciun caz. Și voi vorbi și mai rar de altfel, să le fie mai ușor interpreților. Nu prea am fost de acord cu doamna Ferreira, din păcate. Și de data asta, tot așa, nu prea sunt de acord cu dumnei, deși îi mulțumesc pentru munca pe care a făcut-o cu atâta aprindere. Însă eu aș vrea să mai modific niște lucruri. În primul rând, în raport se cere implementarea urgentă a instrumentului de competitivitate și convergență, CCI, pe baza metodei comunitare. E vorba de capacitatea fiscală pe transferul, uh, pentru economia de transfer. Poate la asta să gândește doamna raportor, nu? Deci, în loc să învățăm din greșelile făcute de țări prin această economie de transfer, uh, uite, acum uh, se planifică să copieze aceste greșeli la nivel european. De asemenea, doamna Ferreira tot cere să se încheie negocierile privind taxa pe tranzacțiile financiare, să se includă asta în, pe agenda uh, privind convergența fiscală. Grupul meu întotdeauna s-a opus la taxa pe tranzacțiile financiare. Noi suntem pentru concurența fiscală. De asemenea, se cere adăugarea unui uh, pilon social la Uniunea Economică și Monetară. Nu, Comisia ar trebui să se întâmple care e instituția potrivită să se ocupe de politica socială. Și în ultimul rând să nu uităm acea sugestie cum că țările cu excedent ar trebui să-și crească consumul intern prin creșterea salariilor. Ce am face asta? Ne-am îndreptat către o situație în care țări precum Germania sunt pedepsite pentru un nivel ridicat de competitivitate. Domnule președinte, din păcate, raportul doamnei Ferreira e un raport cu sus, un jos, pur și simplu. Nu reflectă deloc realitatea, din potrivă. Acum, domnul Giggle, 5 minute. Ich würde gerne nur einige kurze Anmerkungen machen. Um, auf Doar câteva comentarii. Voi vorbi mai ales pentru Jean-Paul. La vers, Jean-Paul Gozet stabilește limba pe care o folosim. Eu vor vorbi în germană. Ce ne deranjează pe noi la semestrul european este că trebuie să faci distinția între două lucruri. Există discrepanțe foarte mari în ceea ce privește ce dorim noi în guvernanța economică unii susțin competiția în privința impozitelor, respingerea economiei de piață. Există apoi și o variantă mai moderată, conservatorii și liberalii au opinii uh, împărțite, socialiștii vor creștere. și o reechilibrare. Noi îi înțelegem, deși avem păreri diferite cu privire la creștere. Recomandarea Comisiei este, din nefericire, unilaterală. Strategia Uniunii Europene 2020 are obiective ecologice, sociale Personalul nostru a făcut calculele și a descoperit că avem două puteri regenerabile care au primit recomandări, Malta și Estonia. Celelalte țări nu au primit recomandări. Filip Lambert ne-a spus că același lucru se întâmplă în ceea ce privește eradicarea sărăciei și a șomajului. Sunt recomandări unilaterale, incoerente și nu țările cu probleme primesc recomandări. Contează în ce dispoziție este persoana care face recomandările. este cu totul și cu totul greșit și Comisia trebuie să înțeleagă că trebuie folosite aceleași standarde pentru toate țările. Uniunea Europeană are obiective, statele fac lucrurile și trebuie să le facă în conformitate cu obiectivele. Pe baza acestui fapt trebuie să judecăm. Nu trebuie să aibă o atitudine legată de unele state membre sau unii actori din statele membre. Noi cerem consecvență, nu vrem discrepanțe. Și mă mai deranjează ceva. Odată ce iei o decizie, pune-o în aplicare. Chiar dacă nu ești de acord cu o recomandare, Comisia trebuie să publice ce recomandări au fost puse în aplicare. Și aici personalul nostru a făcut calculele doar în 17 din 124 de recomandări s-au făcut progrese, adică nici măcar 15%. Restul apare în uh, colțișoare din uh, rapoartele privind progresele. Pe aici, pe acolo, se spune în mod nuanțat, nu există un tabel unde să vezi care țări se descurcă bine. Nu există tabeluri care ne arată ce țări au primit recomandări. Adică Comisia nu își respectă principiul de transparență. Comisia nu vrea să publice dacă Consiliul îi respectă deciziile. Oamenii de la comisie sunt terorizați, nu vor să-i arate uh, Consiliului că nu respectă recomandările. Indiferent de partidul nostru, trebuie să facem progrese pe marginea guvernanței. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, dar dați și comisiei cuvântul. De ce nu auzim care sunt statele ce nu fac progrese? De ce comisia ignoră ce a spus Parlamentul ultima oară? Mulțumesc. Se pare că niciun alt deputat nu vrea să ia cuvântul. Comisia? Vă rog să fiți succint. Voi fi foarte succint. Mulțumesc în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor pe țară existente, vreau să le atrag atenția membrilor asupra evaluării pe care o facem în comisie. Suntem și noi îngrijorați că nu sunt puse în aplicare măsurile din mai multe domenii. Am văzut că s-au făcut progrese impresionante în unele domenii, dar în altele, într-adevăr, după cum spune domnul Giggle, nu se fac progrese, dar credem că o evaluare a punerii în aplicare ce ar compara doar uh, măsurilor puse în aplicare în ultimele 12 luni cu numărul total de recomandări ar subestima unele eforturi făcute. Deși suntem de acord cu îngrijorarea principală, credem că practic toate statele membre au făcut pași în direcția corectă, conduși de sfaturile politice și recomandările instituțiilor. Chiar dacă suntem de acord că este insuficient, considerăm că efectele semestrului au fost pozitive, dincolo de numărul recomandărilor puse efectiv în aplicare. Mulțumesc. Please. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi spune cinstit că nu sunt de acord cu răspunsul dumneavoastră. Voi fi foarte precis. Dacă vă uitați în rapoartele pe țară pe care le-ați publicat, în unele rapoarte vorbiți despre măsuri puse în mare măsură în aplicare. În altă parte, spuneți, se fac progrese, uh, lucrurile sunt în desfășurare. În rapoartele pe țară folosiți cuvinte diferite ca să descrieți progresele făcute de state. Practic este imposibil să compar ce se întâmplă în statele diferite. Nu există nicio consecvență în metodologia folosită pentru state și în rapoarte. Și nu există un tabel în care să vedem ce s-a făcut în fiecare țară în parte. Nu se compară nici recomandările de anul trecut cu recomandările de anul acesta pentru ca jurnaliștii să poată să înțeleagă mai bine ce se întâmplă, pentru ca publicul să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în instituții și pentru ca alegătorii să fie informați. Dacă nu îndrăzniți să comparați ce se întâmplă acum cu ce ați recomandat anul trecut, cu ce a decis Consiliul și ce s-a făcut de fapt, înseamnă că nu vă faceți treaba și nu sunteți precis. Da, mulțumesc. Voi reveni acum la doamna Ferreira. Aveți 10 minute până la finalul ședinței noastre. Opa, 10 minute. Muito obrigada. Eu acho que não preciso de 10 minutos para tentar eh, reagir. Voi încerca să le răspund colegilor care au intervenit. Aș începe prin a le mulțumi colegilor pentru sugestii și să le mulțumesc, mai ales pentru îmbunătățirile pe care le voi introduce fără îndoială în raport. Referitor la ce a spus domnul Gozes, sunt total de acord cu interpretarea domniei sale. Parlamentul cere întotdeauna să facem aia și aia altă, dar uh, Uh, aceste lucruri nu sunt respectate. Dacă avem un consens larg cu privire la unele recomandări, trebuie să lucrăm mai mult pentru ca inițiativele să se materializeze. Cetățenii sunt disperați în unele state, nu înțeleg deloc cine conduce Uniunea Europeană. Aș dori să vă mulțumesc pentru că i-ați cerut lui Mario Draghi să ne spună cum interpretează situația din Portugalia, nu doar pentru că e țara mea, ci pentru că e o țară care a urmat uh, literă cu literă toate recomandările, dar nu a mers. Prim-ministrul și-a dat demisia, există o confuzie politică, o dez- desperare. Troica nu face evaluarea recomandărilor făcute țărilor, nu analizează de ce nu au funcționat. Măcar atât ar putea face. Atunci când e vorba de încrederea în conducătorii țărilor. Cred că trebuie să facem o analiză pe lângă cea cerută de domnul Giegold. El a cerut să facem o evaluare a recomandărilor interne. Sunt total de acord dar cred că trebuie să vedem în ce măsură au fost urmărite, urmate recomandările, dar trebuie să facem și o analiză a calității recomandărilor, să vedem de ce o țară care a urmat recomandările a ajuns într-o situație mai gravă decât dacă nu ar fi urmat recomandările. Trebuie să avem o analiză aprofundată, să stabilizăm lucrurile, să vedem ce s-a făcut și, dacă e cazul, poate să revizuim etapele. Eu nu mă mir că domnul Epping a vorbit despre o serie de probleme pe care le cunosc. Este împotriva CSI, împotriva uh, pilonului social, împotriva alinierii salariilor cu productivitatea. Dacă există o reducere a productivității, este mai greu de înțeles. De altfel, Parlamentul și Comisia au o serie de propuneri în acest sens. Parlamentul a luat deja poziție Uh, cu privire la taxa pe tranzacții financiare și cu privire la pilonul social. Cu privire la CSI, așteptăm ca propunerea să ne vină. Acum, în ceea ce privește spusele domnului Filic Lamberts, voi lua în considerare comentariile dumnealui Sper că vom ajunge la un alt consens și cred că există o convergență în ceea ce privește linia generală. Nu voi mai uh, vorbi prea mult, aștept amendamentele, dar vreau, cum a spus și domnul Gozel, să trecem de la cuvinte la fapte și să concretizăm propunerile să răspundem cetățenilor. Ei sunt disperați, sunt îngrijorați din cauza lipsei de direcție în agenda europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ferreira. Din nefericire, raportul este urgent și termenul pentru amendamente este 17 iulie. Vă mulțumesc! Declar ședința încheiată. Ne revedem la ora 3 după amiază.